Chers collègues, je vous propose de... Dragi colegi, haideți să începem. Vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Așa cum am spus ieri, haideți să ne ocupăm acum de punctul 17 de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul domnei Cornelison, un uh, proiect de aviz privind instrumentul de asistență pentru preaderare. Este vorba de textul legislativ de care se ocupă Comisia AFET. Doamna raportor, aveți cuvântul. Working on the, on the Balkan countries mostly. Vă mulțumesc. M-am ocupat în special de statele din Balcani în ultimii ani. și am văzut prea bine ce pot face banii din instrumentul uh, de preaderare și ce nu pot face de asemenea. Am discutat cu mulțime de parteneri sociali, organizații non-guvernamentale, uh, organizații guvernamentale și cu alți uh, actori. Pe baza acestor informații primite am modificat documentul. Un aspect important era deja inclus în propunerea Comisiei, și anume că nu se vor mai face niciun fel de diferență între statele candidat și uh, cele care își depun candidatura. Asta în ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru instrumentul de preaderare. Toate statele vor fi uh, eligibile pentru asistența uh, referitoare la ocupare și asistența socială. Modificarea esențială pe care am operat-o este următoarea. Banii din instrumentul de preaderare ar trebui să fie folosiți pentru stimularea investițiilor străine, dar și naționale. Barierele dintre diferite, diferitele componente ar trebui să fie eliminate. Care sunt aceste comun, uh, componente? Agricultură, dezvoltare rurală, cooperare regională și teritorială, cooperare în materie de aspecte sociale, etc. Pe mom- pentru moment, aceste fonduri nu pot fi uh, melanjate uh, foarte ușor și tocmai de aceea statele au multe oportunități de pierdut. Spre exemplu, în momentul în care o fabrică are nevoie de o șosea care să facă legătura între autostradă și incintă, atunci aceasta poate fi construită cu ajutorul unor persoane defavorizate din zonă, persoane de, defavorizate care pot fi educate cu ajutorul fondurilor din instrumentul de preaderare. Deci acesta este sinergia pe care ne-o dorim. De asemenea, am inclus aici componenta atenției care trebuie să fie acordată grupurilor vulnerabile. Uh, nu doar în cadrul, și asta nu doar în cadrul componentei sociale, ci și în celelalte elemente, precum agricultură și dezvoltare rurală. Vorbeam despre partenerii sociali, care sunt deosebit de importanți. Trebuie să fie ajutate aceste instituții să ia parte la dialogul social european au nevoie de sprijin tehnic și de finanțare. De cele mai multe ori, spre exemplu, sindicatele sunt uh, sau nu se bucură de încredere și uh, ar putea să aibă un rol mai important. În cadrul instrumentului de preaderare, partenerii sociali sunt tratați precum orice altă organizație de civi eh, societate civilă. Nu sunt considerați a fi elemente esențiale pentru eh, dezvoltarea politică a unui stat. Societatea civilă este de asemenea foarte importantă, aceasta ar trebui să fie consultată pentru eh, întărirea principiului democrației. Acesta este unul dintre aspectele pe care le-am subliniat. De asemenea, am întărit rolul Parlamentului European în uh, formularea mea. Comisia Europeană dorește să creeze un uh, cadru strategic comun pentru instrumentul de preaderare. Lucrul acesta trebuie să fie salutat, însă consider că Parlamentul European, uh, societatea civilă și partenerii sociale ar trebui să fie implicați în redactarea acestui document. Am spus de asemenea că rapoartele de pro progres uh, care se referă la fiecare stat în parte și uh, să nu uităm că acordăm mare atenție acestor rapoarte, ar trebui să fie luate în considerare în momentul în care se scriu uh, documentele care vizează fiecare stat în parte. Și încă ceva. În raportul comisiei se, sau în propunerea comisiei se spune că statele membre vor uh, deveni organismele de evaluare pe măsură ce proiectul înaintează și procesul uh, înaintează. Eu uh, propun ca acest proces să fie uh, de asemenea reciproc. Ce înseamnă lucrul acesta? În momentul în care dezvoltarea democrației într-un stat este Uh, dovedită a fi, se dovedește a fi uh, vulnerabilă, atunci noi, instituțiile europene, ar trebui să avem dreptul de a opri procesul de acordare a fondurilor. Cam atât din partea mea, aștept sugestiile dumneavoastră. Doamna Steinruc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi sunt recunoscătoare raportoarei pentru acest raport foarte bun. Raportul conține deja multe dintre propunerile noastre. Important este să întărim rolul societății civile și a sindicatelor și, de asemenea, a dialogului social. Salut propunerea raportoarei care se referă la acordarea a 1,5% din fonduri uh, organizațiilor regionale și locale. Sunt într totul de acord cu această propunere. De asemenea, raportoarea cere ca instrumentul de preaderare să fie oferit uh, statelor parteneri după consultarea societății civile și actorilor. Da, într-adevăr, tocmai aceste grupe nu au fost incluse în dezbatere de la bun început și tocmai această lipsă a dialogului social și a dialogului cu uh, societatea civilă a dus la apariția diferitor probleme. Deci tocmai acest dialog social ar trebui să fie uh, extins. Uh, Tocmai aceasta a fost cererea pe care o mulțime de ONG-uri din statele la care ne referim uh, ne-au uh, făcut-o. Și, de asemenea, organizațiile guvernamentale ar trebui să ofere formare și seminarii ONG-urilor și organizațiilor societății uh, civile. De cele mai multe ori, marea problemă cu care se confruntă aceste organizații civile este tocmai lipsa de informații. Important este să avem o bună politică socială și civilă și tocmai de aceea salut uh, propunerile raportoarei. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu. Avem uh, reprezentant al comisiei, nu? Bun. Dacă avem o dezbatere roz, roșie, pardon, mă scuzați, se corectează, doamnă președinte, roz-verde sau cum vrem să vedem aceste nuanțe. E bine, dăm cuvântul doamnei raportor. Da, sigur, și o să vorbesc pe larg, fiindcă avem destul timp la dispoziție. Mulțumesc, doamne Steinbrück, pentru cele spuse. Mă bucur că este mulțumită. Cred că elementul privitor la societatea civilă este foarte important. Ar trebui să nu precupețim niciun efort și niciun bănuț pentru consolidarea societății civile, iar următorul pas ar fi să uh, ar fi ca autoritățile să implice, să există o procedură prin care autoritățile să implice societatea civilă, fiindcă altfel nu văd rostul. A, a vorbit despre procentul de 1,5% din finanțare. Poate că <clears throat> am putea discuta despre acest lucru mai pe larg de an, De câțiva ani se promite că fondurile pentru societatea civilă se vor dubla. Ceea ce nu s-a întâmplat, din păcate, procentul este încă foarte mic. Am uh, calculat îndelung uh, acest procent uh, pentru a-l stabili, fiindcă finanțarea totală crește. Deci, dacă se dublează finanțarea, care ar trebui să fie procentul, și până la urmă am ajuns la procente de 1,5%, vom mai discuta acest, proce- acest procent și până la urmă, probabil că la AFET se va lua hotărârea finală. Dar cred că ar trebui să transmitem acest mesaj uh, răspicat. Aștept cu nerăbdare să colaborez și cu ceilalți raportori din umbră. La revedere! Merci beaucoup. Alors, euh... Mulțumesc. Bun. 2 aprilie, la prânz, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Pe 23-24 aprilie eh, le, vor, eh, le vom analiza. Pe 30 mai vom analiza compromisul și pe 31 mai vom uh, vota. Și pentru ca AFET să poată vota, în cont de avizul nostru, pe 7 iunie am terminat cu acest punct de ordine de zi. Și acum luăm o pauză până la 9 jumătate pentru a putea începe votul și pentru a aștepta și pe ceilalți colegi. Îmi cer scuze față de interpret pentru această pauză. Bien, chers collègues, je vous propose de commencer. Dragi colegi, vă propun să începem pentru că rândurile uh, din sală s-au umplut și nu are sens să mai întârziem. Așa cum v-am spus ieri la deschiderea lucrărilor noastre, o să începem cu votul O să începem cu votul la punctul 13, uh, raportul pentru aviz al doamnei Zimmer în ceea ce privește raportul de uh, inițiativă a Comisiei FAM aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și a celor de sex feminin pentru aceeași muncă prestată sau pentru o muncă de aceeași valoare. Așadar, paragraful 1 Compromisul A, prezentat de patru uh, grupuri. Cine este pentru? Adoptat. Amendamentul 5. Raportorul propune o abținere. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? N-ați votat toți? Însă am impresia că este adoptat. Compromisul 2, prezentat de patru grupuri, cu un amendament oral care a fost prezentat în scris. Nu există opoziție în ceea ce privește amendamentul oral. Votăm compromisul B. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm. Compromisul B. Toată lumea are cartela de vot. Toată lumea are cartela de vot. Vă rog să-mi spuneți cine nu are această cartelă. Nu am închis uh, încă votul. Nu sunt prea mulți de la PPE. Totul merge bine. Votul s-a închis. 19 pentru, 24 împotrivă, nu este adoptat. Votăm amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm. Știți bine, eu am uh, ochi și noastră nu aveți ochi în spate ca să vedeți în restul sălii. A votat toată lumea, votul s-a închis. 11 pentru, 32 împotrivă, nu este adoptat. Amendamentul 7 al doamnei Hirsch. Cine este pentru? cu amendamentele 8 și 9 care sunt identice. Cine este pentru aceste trei amendamente? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Deci 6, 7, 7, 8 și 9. Raportoarea este împotrivă. S-a închis votul. 21 pentru, 22 împotrivă. Adoptat cu uh, un vot. Celelalte amendamente devin caduce. Amendamentul 11 este... Nu, toate amendamentele sunt compatibile, spune președinta. 10. Pentru, împotriva, abțineri. Adoptat. Amendamentul 11 a domnului Benamias. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 12 al domnului Darten. Uh, devine caduc. Deci votăm amendamentul 13 a doamna Plum. Raportarea cere abținere pentru, împotrivă, adoptat 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15, doamna Plumb, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16, McIntyre, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17, raportoare, pentru, 17, pentru, clar, respins. 17, pentru, nu, ați, nu v-ați uitat. Verif- cereți o verificare și nici măcar nu v-ați uitat. Deci 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Aliatul 3, compromisul 5, 5 grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 24 al doamnei Plum cu un amendament oral. Domnul Cercas. Grupul socialist nu dorește să voteze la amendamentul oral. Deci 24 fără amendamentul oral. Cine este pentru? Deci amendamentul 24 fără amendament oral este adoptat. 25 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 26, doamna Estrela, pentru, împotrivă, abținere adoptat. 27, Raptiș Estrela, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 28, McIntyre, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 29, Catarina, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Paragraful 4, compromisul D, a patru grupuri, pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm compromisul D. S-a deschis votul. Votul s-a închis. 26 pentru 18 împotrivă. Este adoptat. Și celelalte amendamente uh, devin caduce. 34 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 35 a doamnei Estrela pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 36 McIntyre pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Apoi compromisul E prezentat de 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 38 McIntyre pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Paragraful 5, 42, Manner. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43, doamna Gânz. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39, Beniamis este compatibil pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, dar verificăm. Deci verificăm 39. A votat toată lumea, votul s-a închis. 20 pentru, 24 împotrivă, respins. Ajungem la amendamentul 40 al domnului Bulon. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 41. Doamna Bizotto este compatibil, așa încât îl supun votului, cu un amendament oral. Nu există opoziție la amendamentul oral, deci supun la vot 41 modificat astfel. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Cred că este respins, dar verificăm. Verificăm așadar 41. A votat toată lumea, votul s-a închis. 17 pentru 26 împotrivă, respins. Apoi, compromisul F, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 45, Catarzina. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 47, doamna Estrela, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 6, amendamentul 48, doamna Zah, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Verificăm, deci 48. Toată lumea a votat, votul s-a închis. 21 pentru, 23 împotrivă, respins. Acum 54. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 49 devine caduc. Amendamentele 50-51 52, 53, 55 devin caduce și supun la vot 56, doamna Țubăr. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 57, domnul Pupachis, pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 58, al domnului Dardan, pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Paragraful 7, compromisul G, prezentat de trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Deci la compromisul G. A votat toată lumea, votul s-a închis. 20 pentru 13 împotrivă, deci adoptat. Și după aceea Trecem la amendamentul 66 al doamnei Zuber pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 66. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 35 pentru, 7 împotrivă. Este adoptat. îmi dau seama că am făcut o prostie. La paragraful 6, dacă vreți, o să ne întoarcem puțin la amendamentele 52 și 53, care sunt compatibile cu com uh, amendamentul 54 uh, pe care l-am votat. Suntem de acord? O să votăm 50, 52 și 53. Este toată lumea de acord? Îmi cer scuze, mai ales față de autorii amendamentului. Deci ne întoarcem și votăm la paragraful 6, amendamentul 50 al doamnei Hirsch. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O să verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. 24 pentru, 15 împotrivă, este adoptat. Și astfel 52 devine caduc. În schimb, votăm amendamentul 53 al doamnei Steinrück. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, este adoptat. Vă mulțumesc pentru înțelegere. După paragraful 7, ajungem la amendamentul 67 al doamnei Estrela, în două părți. Supun votului prima parte, fără if the female employment rate is to reach până la Europe 22 strategy. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Cine este pentru includerea acestei uh, părți, pentru, împotrivă, abțineri, o să verificăm. Deci verificăm a doua parte. Votul s-a deschis, toată lumea a votat, votul s-a închis. 30 pentru, 13 împotrivă, adoptat cu număr confortabil de voturi. Amendamentul 69 al domnului Pupachis pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 70 al domnului Dardan. Cine este pentru, abțineri, adoptat. 71 a doamnei Cornelisen și alții pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 71. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 20 pentru, 24 împotrivă, nu se adoptă. Apoi 72 a domnului Boulan cu un amendament oral prezentat de autorul amendamentului. Nu există opoziție la amendamentul oral, deci supun uh, amendamentul 72 modificat pentru abțineri adoptat. 73 doamna Ronțuli pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 a doamnei Plumb, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75 doamna Plumb, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 8, compromisul H. Verificăm 75. S-a deschis votul. A votat toată lumea. 36 uh, adoptat uh, cu un număr mare de voturi. Compromisul H, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm compromisul H. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 20 pentru, 24 împotrivă, respins. 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 76. A doamnei Rapti și alții pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat, dar verificăm electronic. 76. A votat toată lumea, votul s-a închis. 26 pentru, 17 împotrivă, adoptat. 78 devine caduc. 78 este compatibil, spune președinte, al supun votului pentru, împotriva abțineri, adoptat. 79 devine caduc, 80 devine caduc și 81 și 82 și 83. Deci uh, votăm uh, acum 84 a doamnei Ronțoli adoptat, 85 a fost re, uh, retras, 86 McIntyre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul I prezentat de patru grupuri. Cine este pentru compromisul I? Împotrivă? Abțineri? Compromisul I este adoptat. Și ajungem la paragraful 10, amendamentul 90 al doamnei Țimăr pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi, amendamentul 92 al doamnei Estrela pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 11, 93 McIntyre pentru, abțineri, respins. Amendamentul 94 al domnului Benamias pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 95. O să verificăm 94, s-a deschis votul. Verificare amendamentului 94. A votat toată lumea, votul s-a închis. 26 pentru, 18 împotriva, adoptat. Amendamentul 95 e compatibil a domnului, a domnului Caza. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Apoi 96 a doamnei Plum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 97 a doamnei Estrela. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm. Deci 97. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 26 pentru 18 împotrivă, adoptat. 98 a doamnei Ronțului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 99 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100 a domnului Darden pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Paragraful 12, amendamentul 102, 102 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul G prezentat de patru grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Compromisul G s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă, adoptat. Paragraful 13, partea introductivă, amendamentul 108, McIntyre, raportoarea este împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Punctul al paragrafului 13, compromisul K, prezentat de patru grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Punctul B, 114 mecentar de eliminare pentru a împotrivă abțineri respins. 115 a raportoarei pentru împotrivă abțineri. Adoptat. Amendul 117 a domnului Cosa. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Adoptat. Paragraful 13, punctul C, amendamentul 118 mecantar, raportarea este împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 119 a raportoarei pentru, împotrivă, abțineri. Nu mai ridicați mâna prea sus. O să verificăm, deci 119. Toată lumea a votat, votul s-a închis. 27 pentru, 18 împotrivă și deci e adoptat. Paragraful 13, punctul D, compromisul L prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis. 21 pentru, 24 împotrivă, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 121 devine caduc, 122 este caduc și 123, apoi paragraful 13, punctul E, 124, a doamnei Regner, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 124. A votat toată lumea, votul s-a închis. 20 pentru 25 împotrivă, respins. 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 126. McIntyre pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificare 128. A votat toată lumea, votul s-a închis. 30 pentru, 15 împotrivă, adoptat. cu o largă majoritate. 13. Punctul EA, amendamentul 127 a doamnei Hirsch. Pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 129, doamna Plumb. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 13, Uh, punctul EA9, 130, doamne, doamna Gâns, pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 131, pentru, împotriva, abțineri, adoptat, 132, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 133, doamna Irș, pentru, împotrivă, vă rog să ridicați mâna la 133, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 133 adoptat, 134 McIntyre pentru, împotrivă, abțineri, respins, 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 a fost retras, deci 137 doamna Ronțului cu o cerere de vot pe părți, prima parte a textului, fără rights and, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte în mare sens, așa încât votăm 138 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 139, doamna Estrela, pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat, 140 a raportarei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Supunem uh, votul electronic uh, textul uh, integral ansamblul său. A votat toată lumea, votul s-a închis. 39 pentru, 0 împotrivă, 5 abțineri. Felicităm raportoarea. Și revenim acum la punctul 10 revenim la punctul 11, spune președinta. Votul pe proiectul de aviz al domnului uh, Frederic Dardan privind consolidarea supravegherii economice și bugetarea statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce este stabilitatea financiară în zona euro. Să pun la vot propunerea de respingere a propunerii comisiei prezentată doamna Țubă și domnului Iarichi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? respinge. Aleatul 2, articolul 1, compromisul de înaintat de trei grupuri. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Compromisul de se adoptă. Articolul 2, aliniatul 2, uh, 46, cine este pentru, împotriva, cine este pentru? Pen mă scuzați pentru amendamentul 47 al domnului Cornelisen. Uh, pentru, împotrivă, abțineri? Haideți să verificăm. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? Amendamentul 47. Se închide votul. 23 pentru, 19 împotrivă, 3 abțineri. Amendamentul 47 se adoptă. 48 al domnului Debacher. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 al doamnei ale doamnelor Cornelisen și Turunen. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul E, înaintat de trei grupuri. Cine este pentru compromisul E? Împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. A votat toată lumea, se închide votul. 23 pentru, 23 împotrivă, nu se adoptă, dar a fost bine că am verificat electronic. Amendamentul 12 al raportoare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm amendamentul 12. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Nu se adoptă. Deci votăm amendamentul 50 al domnului Boulon pe două părți, prima parte, fără teza in each member state. Cine este pentru această parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine este pentru această teză, adăugarea acestei teze? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Această teză nu va fi adăugată. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13 se supune acum la vot. Uh, mă scuzați, este caduc și votăm acum amendamentul 52 al doamnei Papadopoulou cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 54 al, domn al domnilor Cornelis și Turunen pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 este caduc. Acum supunem la vot amendamentul 55 al domnului Deutsch, care a fost înaintat de în bloc și intră aici amendamentele 55, 74, 77, 80, compromisurile N și pe cine este pentru acest bloc 1? Împotriva abțineri? Blocul 1 se adoptă. Blocul 2 devine caduc. Se supune la vot acum la articol 3, alineatul 6, compromisul Q, înaintat de patru grupuri. Cine este pentru acest compromis? Împotriva, abțineri? Compromisul Q este adoptat. Ajungem acum la compromisul F. La articolul 3, alineatul 6, punctul A. Cine este pentru acest compromis F? Împotrivă? Abțineri? Compromisul F se adoptă. Articol 3, amendamentul 63 al domnului Cornelisen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 4. La articolul 4, compromisul G, înaintat de patru grupuri politice. Cine este pentru? Trei grupuri. Se corectați, doamna președinte. Um, verzii ALE nu înseamnă ALDE. E același grup. Da? Așa e? Nu e vina mea dacă există această confuzie de nume și verzi întrețin. Bun. Articolul 4. Compromisul G. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Articolul 5. Compromisul H, înaintat de trei grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 6, alineatul 1, compromisul I, înaintat de două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă convine dacă vă spun că se respinge sau verificăm electronic? Bun. 67. Al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 67. A votat toată lumea? Se închide votul. Mm, se respinge. Votăm amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mm, nu se adoptă. 69. 68, mă scuzați vot pe părți cu... Mă scuzați, nu este vot pe părți, dar avem un amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Atunci se supune astfel la vot amendamentul 68. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 al domnului Prieto. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 a domnului Debacher. Cu o solicitare de vot separat se, pune, se supune la vot prima parte, fără teza where possible, unde este posibil. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și cine este pentru adăugirea acestor cuvinte? Împotrivă? Haide, începem de la început. Pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Această teză nu va fi adăugată. Amendamentul 71 este compatibil, deci uh, se supune la vot. Cine este pentru 71? Împotrivă? Abține? Se respinge. Ajungem acum la amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 72 este respins. Articolul 6, alineatul 3, 75, aceiași autor. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 20 al aportorului este compatibil, se supune la vot, deci cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 78 care este compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 6, ainatul 5. Am votat deja la blocul 1 acest amendament, inclusiv compromisul Q, deci, votăm amendamentul 85 al domnilor Cornelisen și Turunen. 85. Un amendament care dorește suprimarea articolului 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă cu majoritatea. Articolul 10. nou. Compromisul J, înainte de două grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88. Cine este pentru amendamentul 88? Împotrivă, abțineri, se respinge. 23 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 10, nou, compromisul K. Înaintat de patru grupuri politice se supune la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la articolul 11, alineatul 3, compromisul O, înainte de două grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 90 este compatibil, se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 11, alineatul 4. Compromisul P este acoperit de blocul 1, deci Votăm articolul 12, alineatul 1, al, amendamentul 92 al domnului De Bacher. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Haideți să verificăm. 92. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 24 pentru, 18 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Ajungem la considerentul 1, amendamentul 27 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 1 al raportorului devine caduc, precum și amendamentul 28. După considerentul 1, uh, ajungem la compromisul A, înainte de trei grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem mai departe la amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru abțineri? Împotriva abțineri se adoptă. După considerentul 1 ajungem la amendamentul 29 cu un amendament oral, amendamentul doamne Papadopoulou. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentele 4 și 31 sunt identice, se spun la vot împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Domnule Serca, sunteți împotriva uh, raportorului? 32 al domnului Sercas și domnul Darden, cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm amendamentul 32 electronic. Se deschide votul, a votat toată lumea, se închide votul. 27 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. Consideratul 2, compromisul B, înaintat de trei grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Celelalte amendamente devin caduce. Ajungem la 35 al domnului Boulon, care introduce un nou considerent. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Considerentul 3, compromisul L, înaintat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36 Uh, este caduc și ajungem la compromisul C înainte de două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 37 al domnului Papadopulo. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Doamnele Cornelisen și Turunen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 este caduc. Deci ajungem la constantul 5, amendamentul 39, doamnele Cornelisen și Turunen, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă 7 al raportorului, devine caduc. Ajungem la considerentul 6, amendamentul 8 al raportorului, cu un amendament oral. Dacă nu se opune nimeni la, amendu- la amendamentul oral, atunci se supune amendamentul la vot astfel modificat la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? să verificăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. 24 pentru, 18 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Acum ajungem la considerentul 7, compromisul M, înaintat de trei grupuri, se supune la vot cine este pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Grupul socialist mi-a semnalat o greșeală, îi mulțumesc, nu am votat amendamentul 15 al raportorului. Pe pagina 3 în lista dumneavoastră de vot la articolul 3, alineatul 5. Am votat blocul 1, dar acesta nu includea amendamentul 15, care era compatibil cu amendamentele 57 și 56 ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să votăm și amendamentul 55, nu? Nu. Amendamentul 56 era acoperit, deci trebuie să votăm doar amendamentul 15 al raportorului, ceea ce să facem acum. Vă mulțumesc foarte mult. Deci votăm amendamentul 15 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu se adoptă. Se supune acum la vot electronic întregul text. Se deschide votul. Raportul este pentru. În ciuda tuturor modificărilor aduse și adoptate. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă raportul cu 36 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 4 abțineri. Felicitări domnului raportor. Et nous en venons Trecem mai departe la punctul 12 de pe ordinea de zi, la votul uh, raportului care are o legătură cu cel anterior. Este vorba de de activitatea colegului Thomas Deutsch, de dispoziții comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro. Avem amendamentul 16 al uh, domnului Zuberg și domnului Loeric. Este vorba de propunerea de respingere a propunerii Comisiei Europene. Cine este pentru acest amendament? Qui est contre? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul 16 este respins. Amendamentul 48 a fost retras, așadar supun la vot 49. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 49. A votat toată lumea, votul s-a închis. 18 pentru 25 împotrivă nu este adoptat. Amendamentul 50, domnul Darda, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 51 al domnului Bacher, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Articolul 3, alinatul 1, 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 52, doamna Bizotto, este compatibil pentru, împotrivă, abțineri, respins. Articolul 3, uh, alineatul 2, 53. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Articolul 4, alineatul 1. Amendamentul 55 a doamna Cornelisen și Turunen. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 55. S-a deschis votul, a votat toată lumea, votul s-a închis. 17 pentru 24 împotrivă, 2 abțineri, deci 55 este respins. Și supunem votului Amendamentul 56 al domnului Helmer. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 9 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Articolul 4 alineatul 1. Nou. Amendamentul 57 al domnului de Bacher. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 58. Același autor pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 59 a fost retras. Nu era admisibil, de aceea trecem la 60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 61. Doamna Bizotto. Amendament de eliminare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 62. Doamna Bizotto. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 66. Doamna Cornelisen și Turunen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 63 devine caduc. Supun votului amendamentul 64, doamnele Turunen și Cornelisen pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65, Darden pentru, împotriva abținere adoptat. 67, doamna Bizotto, pentru, împotrivă abțineri respins. 68, doamna Bizotto, cine este pentru, împotrivă abțineri respins. 11 a raportorului pentru, împotriva abțineri adoptat, 69 doamna Bizotto pentru, împotrivă abțineri respins, 70, domnul Bulan. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 71, doamna Bizotto. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 73 Corneli Santurinen pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 74 același autor pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 75 Helmer, compatibil, cine este pentru, pe, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 76 poate să fie votat, deci îl supun votului pentru că este legat de 73. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat Adoptat. Articol 6, anatul 1, 77, Cornelis Santurnen pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 77. S-a deschis votul, a votat toată lumea, votul s-a închis. 17 pentru, 26 împotrivă, respins. 78 de bacher pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Articolul 6, alineatul 1, nou. Amendamentul 13 cu un amendament oral. Nu există opoziție la amendamentul oral, deci 13 modificat. Cine este pentru? Nu, nu, ce înseamnă asta? Sunt uh, persoane care se opun amendamentului oral? Nu. Cine a spus nu, nu? Consiliul PP a propus, consilier, consilierul PP a propus PP-ului să se opună amendamentului oral. PP-ul este împotriva uh, amendamentului oral. Supunem votului amendamentul 13 uh, în versiunea originală. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79. Cornelis și pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 80. Doamna Bizoto pentru. Împotrivă abțineri respins. 81. Darden pentru. Împotrivă abțineri adoptat. Articolul 6, anătul 4, 82, bizoto pentru, împotrivă, abțineri, respins. Articolul 6, amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 83. Cornerii sunt compatibili pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 83. S-a deschis votul, toată lumea a votat, votul s-a închis. 17 pentru 24 împotrivă nu este adoptat, deci respins. Și sunt și două abțineri. Articolul 7, alineatul 1, amendamentul 84, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Articolul 7, alineatul 3, sub paragraful 1, compromisul B, prezentat de două grupuri pentru, adoptat. Ajungem la articolul 7, uh, amendamentul 88, pentru, împotriva, abțineri, respins. Articol 8, alineatul 2, 89, Cornelis Centurinen, cine este pentru, împotriva abținere, adoptat. 8, alineatul 3, amendamentul 90, Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Articolul 10, 9, compromisul ce prezentat de două grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 91 de Arden pentru, împotrivă, abțineri, respins. Articolul 11, aliniatul 1, paragraful 2, punctul B, 92. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem la articolul 11, nou, cu un compromis de prezentat de trei grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi, articolul 12, alineatul 1, 96, doamna Bizotto. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul 1, amendamentul 17, Bizotto, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19, Cornelis Santurinen, pentru împotriva abțineri, adoptat. Consider 3, uh, 20, uh, adoptat, 21, cine este pentru, împotriva abțineri, respins. 22, pentru, împotriva abțineri, adoptat. Considerentul 3, amendamentul 23 Bacher, pentru, împotriva, abținere, adoptat. 24, doamna Cornelis Sentiurinen, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Considerentul 5, 25, doamna Bizotto, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm 2. Uh, A votat toată lumea, votul s-a închis. 21 pentru, 20 împotrivă, 2 abțineri. Adoptat. 28, nu știu nimic în ceea ce vește soarta acestui amendament. 28 este compatibil, spune președinta. Deci, cine este pentru? Împotrivă abțineri. Adoptat. 26 Thomas Mann, compatibil, pentru, împotrivă abțineri. Adoptat. 27 devine caduc. Considerentul 6, 29 de Bizotto nu este admisibil, deci supun votului amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 30 al doamnei Papadopulo, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 Thomas Mann, compatibil, supun votului, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Considerentul 7 32 nu este admisibil. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 34, domnul Pupachis, compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 33, Helmer, este compatibil, cine este pentru, Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Considerentul 8, amendamentul 36, Darden, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 al raportului pentru, împotrivă, abțineri, este caduc, spune președinta, scuzați-mă. Amendamentul 35 este compatibil cu amendamentul 36, deci îl supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Considerentul 9. Amendamentul 6 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 6. A votat toată lumea, votul s-a închis. 17 pentru, 25 împotrivă, respins. Considerentul 10, amendament de compromis A prezentat de două grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, compromisul A este adoptat. Considerentul 11, 41, Pupachis, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Considerentul 12, 43, doamna Bizoto, cine este pentru, împotrivă, abținere, respins. 42, Thomas Mann, cu o cerere de vot pe părți prezentată de grupul S&D. Supun votului prima parte, fără uh, o uh, teză care v-a fost comunicată în scris. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Această primă parte este adoptată. Cine este pentru adăugarea tezei uh, prezentate? Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Respins. Deci această teză nu este uh, adoptată. Amendamentul 7 devine caduc. Amentul 44 este compatibil. Nu. 44 devine caduc, deci considerentul 13, amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 46 este compatibil, îl supun votului pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 47, domnul Elmer, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Supun uh, votului întreg textul, vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. 36 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Felicităm raportorul. disent qu'on peut réécrire le tout pacte de manière plus compatible avec les enjeux. Astfel putem să reescriem, uh, să rescriem textul mai compatibil cu mizele sociale. Am încheiat partea de vot și ajungem la uh, un schimb de opinii la timp cu raportorul general pentru buget.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 chers collègues, je vous propose de Dragi colegi, haideți să ne reluăm lucrările. Am ajuns la punctul 14 de pe ordinea de zi. Un schimb de opinii cu domnul Giovanni Lavia, raportor general pentru bugetul pe 2013. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lavia, pentru prezență. Acest uh, schimb de opinii este foarte important pentru noi, dar fiindcă este vorba de orientările generale pentru bugetul pe 2013, precum uh, și despre prioritățile din domeniul afacerilor sociale și a ocupării forței de muncă. Dumneavoastră aveți mandatul pentru comisia, de la Comisia pentru Buget pentru Trilog, care va fi baza negocierilor cu Consiliul de la finele lunii iulie, iunie, începutul lunii iulie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pe 2013. Proiectul de aviz al comisiei noastre pentru dialogul tripartit va fi întocmit pe, de către raportorul nostru, domnul Pulan, pe, raportorul pentru bugetul pe 2013. Acolo ne vom stabili prioritățile. Și iată că în acest context este foarte important acest schimb de opinii cu dumneavoastră privind prezentarea generală a bugetului îmi dau seama că vizitați acum toate comisiile și că, într-adevăr, toate au prioritățile lor, dar sunt convinsă că prioritățile noastre dezbătute aici sunt cu adevărat esențiale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! În primul rând, vă mulțumesc pentru prilejul de a face o prezentare a orientărilor generale pentru bugetul uh, pe 2013. După cum știți, uh, acest buget este ultimul uh, exercițiu bugetar din perspectiva 2007-2013, astfel încât uh, în acest buget vor fi finalizate foarte multe programe care au fost demarate în această perioadă. Și, așa cum se întâmplă cu toate bugetele, uh, Va trebui să ne stabilim foarte clar prioritățile noastre de acțiune, ținând cont în același timp de programele care au început deja, de angajamentele pe care le-am început deja în anii anteriori și atunci uh, vor interveni și plățile. Plățile sunt uh, subiectul spinos, bineînțeles. Uh, traversăm o perioadă de criză acută. Multe țări europene se confruntă cu greutăți foarte mari, bineînțeles. Vă dați seama că cotizațiile la bugetul european din partea multor țări europene necesită acum un efort suplimentar Iată de ce acum, uh, anul trecut, uh, ne întoarcem la anul trecut, la negocierile Consiliului cu Parlamentul European, la conciliere, pentru buget, uh, statele membre au cedat pe subiectul plăților și acest subiect va reveni în atenția noastră și acum, iată, pentru a avea o idee despre ce înseamnă acest buget la nivelul executării bugetului pentru 2011, statele membre au uh, solicitat 15 miliarde de uh, euro în, unele, în ultimele luni, în luna decembrie, dar Comisia nu a putut plăti decât o anumită parte a acestor uh, acestei solicitări financiare. Deci avem un avem o sumă de 10 miliarde de euro care au fost transferate pentru 2011 la nivelul plăților și nici bugetul pentru 2012 nu era foarte generos cu plățile, fiindcă nivelul acesta era era scăzut, mai scăzut decât nevoile, după, după părerea UNRWA, ceea ce înseamnă că creditele de plăți vor deveni un subiect și mai important în cadrul, uh, în contextul faptului că perspectiva financiară se apropie de sfârșit. Și, uh, iată, în acest context, bugetul, uh, în bugetul 2000, pe 2013 va trebui să fim mai atenți la creditele de plăți. Am cerut o mai bună monitorizare din partea Comisiei a creditelor de plăți, fiindcă s-ar, și s-ar putea, că s-ar putea să fie nevoie de o monitorizare suplimentară și supraveghere suplimentară pe parcursul anului. La ultima sesiune am adoptat orientările generale pentru buget și la ultima sesiune plenară și ar trebui să ne concentrăm acum uh, pe două chestiuni uh, foarte importante, creșterea și dezvoltarea și un subiect care vă este foarte drag, sunt sigur. Este vorba de ocupare cu accentul pus pe ocuparea forței de muncă tânără dat fiind uh, rata șomajului ridicată în rândul tinerilor uh, pe tot parcursul Europei. Iar uh, aici am nevoie de ajutorul comisiilor specializate în ceea ce privește modul în care putem folosi cel mai bine resursele uh, reduse pe care le avem. Iată de ce am solicitat uh, reuniuni cu membrii comisiilor specializate pentru a putea să identificăm prioritățile pentru bugetul pe 2013. Dar uh, cred că trebuie să uh, dăm dovadă de răspundere, nu trebuie să identificăm doar priorități pozitive acolo unde este nevoie de mai multe credite, uh, de angajamente, trebuie să, ne, să identificăm și programele care nu funcționează bine, care nu absorbă cum trebuie, absorb cum trebuie uh, uh, banii, fiindcă într-o perioadă de criză nu putem să nu putem doar să uh, injectăm uh, resurse, ci să identificăm și uh, acele programe care nu funcționează cum trebuie. Un alt element foarte important îl reprezintă IMM-urile. Sigur, uh, vă dați seama și dumneavoastră că în ultimii 10 ani, 85% din uh, locurile de muncă au fost generate de IMM-uri. Iată de ce trebuie să ne aplecăm atenția asupra IMM-urilor datorită efectului de pârghe pe care reprezintă la nivelul ocupării forței de muncă. Un al doilea element uh, care ne este foarte drag nou Parlamentului reprezintă proiectele proiect și măsurile pregătitoare, acțiunile pregătitoare. Deocamdată nu știm ce fonduri avem uh, la ce rubrici, uh, ce resurse putem transfera către aceste inițiative, dar vom înainta un calendar asemenea anului trecut pentru acest domeniu. Inițial am dorit să avem propuneri pentru acțiuni pregătitoare și programe pilot din partea Comisiei pentru a putea identifica uh, fezabilitatea acestora pentru a nu împotmoli resursele în, uh, pentru niște inițiative care nu vor obține rezultate, nu vor da rezultate. Iată de ce vom solicita comisiilor uh, ca până la finele lunii martie lunii mai, mă scuzați, să adune la oaltă toate inițiativele privind acțiunile pregătitoare și programele pilot pe care care doresc a fi prezentate, doresc a fi prezentate pentru apoi să le trecem prin Comisia noastră pentru bugetul, către Comisie, pentru ca Comisia Europeană să le evalueze fezabilitatea până la vacanța de vară și așa, la, în pachetul final, vom putea putea include Uh, acțiunile pregătitoare și planurile și proiectele pilot pe care dorim să le adoptăm. Și numai acelea care pot da rezultate. Nu dorim să folosim uh, să folosim resurse acolo unde programele nu vor putea fi aplicate cum trebuie din cauza că nu există o linie bugetară sau uh, fiindcă pur și simplu acestea nu funcționează. Eu uh, sunt gata să vă răspund întrebărilor și îngrijorărilor. Vă reamintesc că următoarea etapă a procedurii bugetare este evaluarea de către Parlamentul European a informațiilor furnizate de comisie uh, pe 25 aprilie, vorba de proiectul de buget. După aceea, în toate comisiile parlamentare, va avea loc o evaluare pentru a putea uh, să obținem primul mandat pentru dialogul tripartit și apoi un vot final asupra bugetului la sfârșitul acestui proces. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor general, vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru că ne-ați reamintit uh, despre spiritul rezoluției adoptate de Parlamentul European în ceea ce privește orientările generale pentru bugetul pe 2013. Raportorul nostru, raportorul comisiei noastre, domnul Filip Boulon, uh, primește imediat cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Merci, euh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Lavia pentru expunerea sa și pentru faptul că ne-a spus uh, care sunt mizele cu care se confruntă, mai ales contextul în care se înscrie bugetul pentru 2013. Cred că măsurile preconizate de domnul Lavia uh, merg uh, în sensul cel bun pentru a crea măsuri care să genereze locuri de muncă pentru IMM-uri. Bugetul 2013 trebuie să susțină uh, obiectivele strategiei 2020, să avem să ceară finanțare pentru inițiativele emblematice. Trebuie să se recunoască bugetar situația dramatică a tinerilor pe piața muncii și necesitatea de a crea locuri de muncă, finanțare adecvată pentru toate instrumentele de ocupare la nivel european, decizii uh, pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și promovarea IMM-urilor. Știm că ele sunt uh, generatoare de locuri de muncă. S-a cerut ca programarea Uh, de reorientare a Fondului Social European să fie luată uh, în considerare. Se cere un efort bugetar susținut pentru formare și um, reconversia profesională, susținerea uh, cercetării, o mai bună utilizare a FSE, pentru a face față uh, provocărilor globalizării, de asemenea problemele care există între banii uh, ceruți și sumele vărsate. Constituie o problemă asupra căreia trebuie să ne aplecăm. Reamintesc necesitatea de a favoriza accesul la instrumentele de microfinanțare și să așteptăm maximum de la uh, programul EURES. Pentru bugetul 2013 am dorit să știm care este partea rezervată Comisiei EMPLOA. Avem în momentul de față un uh, raport privind anvelopa globală a operațiunilor uh, EURES, progres și microfinanțare. Și în acest uh, raport ni se propune să facem inovare și să prezentăm prin acest raport proiecte pilot, cum a subliniat, care vor fi finanțate în cadrul acestui buget, cel puțin așa sperăm. În concluzie, Aș dori să semnalez faptul că statele membre au un rol important de jucat pentru acțiuni novatoare și care să creeze locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie să coordoneze aceste acțiuni pentru a stimula uh, inovarea și a stimula o puternică convergență socială. Comisarul Andor a spus că era prevăzut să se includă măsuri de creștere și măsuri de ocupare în uh, Uh, cadrul guvernanței economice, i-am răspuns că eu visam ca după guvernanța economică să ne mobilizăm pentru o guvernanță socială. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Lambert. The, the presentation. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Ați pus accent pe foarte multe lucruri importante, ați vorbit despre creditele de plată și despre rolul Consiliului, dar permiteți-mi cu toate acestea să adresez câteva întrebări. Cum definiți dumneavoastră uh, noțiunea de durabil în raportul dumneavoastră. Această noțiune tot apare de câteva ori și nu, nu prea cred că ea se alinează cu dimensiunea de creștere durabile Uh, și elementele acesteia esențiale, precum uh, formare, creștere economică, etc. Sau poate prin uh, durabilitate dumneavoastră înțelegeți viabilitatea pe termen lung. Ei bine, vă rog să-mi explicați această noțiune. Și încă ceva. Într-adevăr, punem accent pe ocuparea în rândul tinerilor. Însă mai există o problemă cu care ne confruntăm pe piața muncii și anume aceea de uh, creștere a vârstei de pensionare într-o manieră eficientă. Știm prea mult că odată ce își pierd locurile de muncă, persoanele în vârstă nu se mai pot încadra în, uh, în uh, câmpul muncii și aceasta este problema cu care ne confruntăm și tocmai vre- a, acest lucru vreau să vă întreb dacă puneți și acest element în cadrul strategiei pe care vreți să o prezentați. Mulțumesc! Mulțumesc. Sunt și alte solicitări de intervenție? Dacă nu, aș vrea să vă mulțumesc că sunteți prezenți în rândul nostru. este impactul abordărilor sectoriale în funcție de rezoluția pe care am adoptat-o, o rezoluție de orientare generală, generală, dar, dacă am înțeles bine, abordarea bugetară este inclusă și, în fond, pentru comisia noastră avem uh, o rectificare Uh, de buget cu o ideea de a mobiliza cele 82 de miliarde fonduri care nu au fost uh, utilizate. Deci uh, vom ajunge în situația în care va trebui să votăm un buget rectificativ. Ei bine, aici nu cred că este cazul. După efectul acestui anunț, în mod concret, uh, cum credeți că va fi uh, această problemă bugetară? Și mă gândesc uh, la uh, ocupare și în, în special ocuparea tinerilor și este nevoie să se clarifice orientarea inclusiv uh, care sunt drepturile Parlamentului, pentru că este o modificare fundamentală a bugetului și în calitate de colegiuitor, cred că este important uh, să primim explicații clare în calitate de Comisie pentru Ocupare și Afaceri Sociale, acest buget rectificativ trebuie să fie analizat foarte atent, pentru că am suferit prea mult în urma anunțurilor care nu au fost uh, urmate de fapte. Ați vorbit despre angajamentele statelor membre. Aș vrea să verificăm împreună care este impactul asupra politicilor uh, care privesc în mod deosebit această comisie, această mobilizare de ultim moment. Știm în ce sectoare Uh, sunt solicitate aceste credite de ultim moment? In primul loc vi ringrazio ovviamente de tutte le vostre osservazioni, adesso cercherò... Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru toate comentariile și permiteți-mi acum de asemenea să răspund la toate întrebările adresate. Pornesc de la un lucru pe care probabil că nu l-ați văzut uh, cu toții. Doamna Beres uh, a reușit să vadă acest, uh, această diagramă a evoluției creditelor uh, de plată, evoluția pe ultimele luni. Vedeți că sumele au crescut foarte mult la finele anului. Și asta din uh, două motive. 1. Anumite state membre nu doresc să piardă anumite fonduri conform regulii N plus 2. Știți că după 2 ani respectivele, respectivii bani se pierd. Prin urmare, statele membre vizate au cerut în ultima secundă atribuirea acestor credite de plată și Italia și Spania au vrut ca aceste aceste solicitări să fie introduse atât de târziu pentru că spuneau ele că nu aveau uh, toate mm, documentele de decont uh, necesare înainte. În ceea ce privește fondurile structurale, ei bine, în uh, statele afectate de criză, fondurile alocate acestor, acestui fond european a acestor fonduri structurale au crescut în dimensiune. Există o serie de state membre care în cadrul politicii regionale nu au cerut 2,2 miliarde sau 1,7 miliarde sau 2, 2 miliarde. Deci aceste uh, greutăți în plată uh, se înregistrează doar în anumite state membre. În acele state membre în care fondurile structurale sunt responsabile pentru punerea în aplicare a anumitor proiecte. Aceste credite au fost achitate abia la începutul anului acestuia. Există în continuare credite neachitate. Însă, pe de altă parte, există o mulțime de solicitări pentru 2012 care nu pot fi satisfăcută. E, eh, satisfăcute. Ieri, în trialogul cu Comisia și Consiliu, am, am eh, spus într-o manieră cât se poate de clară că se prea poate să fie nevoie de un buget rectificativ pentru 18 milioane, deci o sumă absolut uh, uh, minimă, extraordinar de nesim, nesemnificativă, dacă îmi permiteți. Doamnă Lamberts, dumneavoastră ați uh, vorbit despre șomajul în rândul persoanelor în vârstă. Uh, în uh, orientările generale vorbim despre șomaj în general, însă în același timp uh, punem accent în mod deosebit pe șomajul în rândul tinerilor. Însă acest accent pe care îl punem noi nu înseamnă că toate celelalte categorii de vârstă ar trebui să fie lăsate la o parte. Dar e drept, atât tinerii cât și persoanele în vârstă sunt puternic afectate de noile evoluții pe piața muncii. Deci uh, e, e clar că Um, toate aceste categorii de vârstă trebuie să primească oportunități, să aibă oportunități pe, pe termen lung. Și ce înțeleg eu prin durabil? Înțeleg, practic, acele pol- măsuri politice care trebuie să fie de durată, trebuie să se aplice pe un termen lung. Vorbim despre pescuit pe termen lung, vorbim despre uh, politică industrială pe termen lung, vorbim despre absolut toate celelalte domenii de aplicare a măsurilor uh, politice. Aceasta este o temă deosebit de importantă care trebuie în continuare să fie discutată în cadrul uh, trialogului și cu siguranță contribuțiile dumneavoastră ne vor ajuta în cadrul negocierilor. Acum trec la ultima întrebare adresată de raportorul comisiei dumneavoastră. Era vorba despre întrebarea ce viza strategia UE 2020. Și comisia noastră a spus că această strategie este importantă, trebuie să fie pusă în aplicare, însă, din păcate, Comisia pentru Bugete și-a dat seama că nu avem suficiente fonduri la dispoziție pentru a pune în aplicare în întregimea sa această strategie. Deci, această perioadă de austeritate ne va obliga mai mult ca sigur să schimbăm oarecum uh, accentele puse în cadrul acestor, uh, acestei strategii 2020. Dar, în acest context, bineînțeles că IMM-urile vor vor fi în continuare considerate foarte importante pentru eliminarea penuriei pe pieței, pe piața muncii și, de asemenea, măsurile de formare a cetățenilor sunt deosebit de importante din punctul nostru de vedere. Asta înseamnă că EURES, progres, microfinanțarea vor fi cu toatele sprijinite. Pentru mine, spre exemplu, este foarte, foarte important ca fondul Uh, european de ajustare la globalizare să poată fi utilizat într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Fondurile acestea ar trebui să fie disponibile foarte rapid, asta dacă e într-adevăr să îi ajutăm pe cei care și-au pierdut locul de muncă din pricina evoluțiilor datorate globalizării. Și acum, înainte de final, permiteți-mi uh, să fac încă un comentariu. 82 de miliarde de euro acesta, acesta a fost anunțul făcut de către comisie. Dar aceste fonduri nu sunt fonduri noi, ci sunt pur și simplu fonduri nealocate în cadrul politicii regionale. Se știe prea bine că politica regională este una esențială, dar în același timp una care se pune în mișcare foarte lent. Uh, autoritățile locale sunt cele care trebuie să stabilească obiectivele pentru care sunt folosite fondurile din politica, de regiona, uh, politica regională. Și în acest context, sau aceasta fiind situația, e clar că autoritățile locale trebuie să fie stimulate să folosească uh, fondurile care mai sunt dispo, uh, disponibile. Uh, aceste autorități au la dispoziție aceste fonduri și uh, ar trebui să le folosească cât mai curând. Asta, bineînțeles, dacă Comisia prevede creditele de plată respective. Mulțumesc! Mulțumesc! O să folosesc tehnica modernă. Uh, o să vă dau acest grafic uh, pentru a ști toată lumea pentru a cunoaște toată lumea cum s-au lucrurile. În ceea ce privește aceste 82 de miliarde, dacă înțeleg bine, înseamnă că astăzi va fi vorba doar de o discuție între Comisia Europeană și statele membre. Iar Parlamentul European nu intervine în această discuție. Poate că nu cunosc eu aspectele bugetare atât de bine, dar mi se pare ciudat faptul că noi votăm un buget, după care Comisia Europeană uh, anunță o modificare a utilizării acestui buget? Ce înseamnă aceste 82 de miliarde? Asta la nivelul anunțului sau la nivelul uh, realității a acestei reluări a propunerii Comisiei susținută de Consiliul European merită discuție, o discuție, fiindcă noi ne întoarcem acasă, în, în circunscripție, și suntem întrebați ce înseamnă banii ăștia, cum rămâne cu, cu acești bani, ce locuri de muncă vom putea crea cu acești bani. Dați-mi voie să încerc să lămuresc această situație, aceste 82 de miliarde. Dumneavoastră știți, sigur, că resursele din fondurile structurale pentru politicile regionale sunt împărțite între statele membre și adesea la nivelul uh, unui stat membru, la nivelul regiunilor pentru diverse proiecte regionale. Comisia adoptă programele și le monitorizează după ce au fost demarate, iar acum au declarat că 82 de miliarde nu au fost încă alocate, nu au fost încă angajate. Bineînțeles, Comisia este gata să accepte o reprogramare a acestor fonduri, iar acest lucru va ține de programele regionale sau naționale în funcție de structura fiecărui stat. Iar în bugetul nostru, aceste lucruri au fost deja etichetate și trimise statelor membre acești bani și rămân acolo. Uh, pentru noi, la nivelul politicii bugetare, acești bani uh, uh, au fost deja alocați și, acea, a, și așa va rămâne la nivelul politicilor regionale. Se poate ca statele membre să trimită banii altundeva, să-i transfere de la un program uh, sau de o linie de intervenție la alta, iar Comisia a spus că este gata să accelereze procesul de reprogramare pentru ca acești bani să poată uh, fi accesibil pentru uh, noi necesități, noi solicitări din, partea, din cadrul programelor, dar nu sunt bani noi, sunt uh, bani din din cadrul financiar multianual. Nu vorbim despre noi decizii bugetare, fiindcă acești bani se regăsesc la rubrica politici regionale și rămân la aceeași pe aceeași linie bugetară. Deci nu e o mare schimbare din punct de vedere bugetar, însă va fi o schimbare dacă statele membre sau regiunile doresc să realoce aceste fonduri pentru a le folosi mai bine sau pentru a rezolva anumite probleme care există la nivel uh, local. Mulțumesc, domnule raportor general, dar aici ne confruntăm cu o mare problemă, vă dați seama, fiindcă la ultimul Consiliu European, președintele Comisiei și statele membre au vorbit, au discutat îndelung despre aceste 82 de miliarde ca și cum ar fi fost miezul unei strategii de susținere, de sprijin a creșterii economice și competitivității. Am, au ieșit la radio și la televiziune pentru a anunța această veste bună, dar de fapt este vorba doar de un eșec, de fapt, faptul că s-a constatat acest eșec și anume s-a constatat faptul că statele membre nu folosesc cum trebuie banii pe care îi pune la dispoziție bugetul european. Uh, iar uh, pentru noi asta este valabil pentru bugetul 2013, asta va fi valabil și pentru noile perspective bugetare. Pentru noi se, se, se există posibilitatea de a atrage niște învățăminte, fiindcă Comisia a uh, inventat acest plan de uh, redresare de 82 de miliarde care nu există și noi. Știm foarte bine că unul din motivele pentru care statele membre uh, nu se grăbesc să mobilizeze aceste bani, reprezintă condițiile de cofinanțare. Ceea ce înseamnă că eh, dacă eh, dacă deblochează mai puțin bani, atunci cofinanțează mai puțin. Pentru noi, acești bani sunt foarte importanți, fiindcă este un semnal de alarmă care ne arată că lucrurile nu merg cum trebuie, fondurile nu sunt accesate și mobilizate cum trebuie și într-un moment în care avem și într-un moment în care avem nevoie de bani la nivel regional, iată există acești bani care nu sunt folosiți cum trebuie. Iar pentru noua programare bugetară trebuie să ne asigurăm că nu se va mai repeta o astfel de situație și că am tras-o pe învățămintele necesare și cred că acesta este spiritul în care vom încerca noi, Comisia noastră, să lucrăm, dar pentru asta, bineînțeles, trebuie să uh, să înțelegem mai bine lucrurile cu uh, cei de la comisie, cu cei de pe teren, cei care au experiență în domeniu. Și acum, în ceea ce este fondul de ajustare la globalizare, dacă îmi permiteți, am, mi-ați spus cât de important este pentru dumneavoastră și doamna raportare, doamna Harkin este alături de noi, cât de important este să se uh, ia rapid o decizie în acest domeniu. Noi eh, considerăm că dacă dorim să dăm dovadă de coerență eh, față de această strategie, trebuie să-i dăm acestui fond eh, de ajustare la globalizare o linie bugetară a lui, fiindcă este un mod de a mobiliza mai repede banii folosiți aici dar sunt sigur că acest subiect suscită numeroase dezbateri la comisia dumneavoastră și că vom mai avea prilejul să revenim asupra acest, acestui subiect. Vă mulțumesc încă o dată, domnule raportor general, pentru vizită, pentru acest schimb de opinii. Uh, vă urez uh, mult spor și să știți că veți beneficia de sprijinul nostru, de sprijinul comisiei noastre și pentru organizarea dialogurilor, dialogului tripartit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, am cu acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la punctul 15, care uh, nu este lipsit de orice legătură cu punctul anterior, fiindcă este vorba despre o audiere pe care am uh, dorit să o, să o organizăm privind inițiativa Oportunități pentru Tineret. Mulțumesc oaspeților noștri numeroși pentru prezență în această dimineață. Uh, Ideea care a stat la baza acestei audieri s-a născut de pe urma unei constatări simple și anume că am văzut, avem cu raportul doamnei Turunen, am, am luat, mă scuzați, o serie de inițiative pe care Comisia Europeană în, comunitate în comunicarea sa Youth Opportunity Initiative, le-a reluat și s-a alăturat direcției noastre, noi dorim acum să facem un rezumat, să tragem linie, să vedem care sunt așteptările noastre, ce putem face, ce trebuie făcut la nivelul Uniunii Europene în mod concret. Vă informez, cu toate că mă închipui că știți deja acest lucru, de faptul că uh, Vom avea, după această audiere, o întrebare orală adresată Comisiei cu o rezoluție care ar putea să fie uh, prezentate în timp util pentru plenara de la Stras- pentru plenara pentru a putea trage concluziile acestei politici. Doamna Francesca Balzani este alături de noi pentru dezbaterea acestei inițiative, lucru pentru care îi mulțumesc. Domnia sa este raportor, a fost gen, raportor general pentru bugetul pe anul 2012 eh, și eh, care, să spunem așa, este perechea domnului Lavia, se asigură trecerea și legătura între bugetul 2012-2013 la nivelul acestei politici, acestor politici și bineînțeles că îi voi da cuvântul după ce eh, voi da cuvântul oaspeților noștri. dau un cuvântul uh, domnului Jean-Louis de Brauer, uh, care este directorul uh, Europei 2020 la DG Emple pentru a prezenta propunerea Comisiei în ceea ce privește Youth Opportunity Initiative, oportunități pentru tineret, care reprezintă o inițiativă emblematică din cadrul strategiei UE 2020. Domnule Debrauer, aveți cuvântul timp de 10 minute. Uh, je pense que ce qui est peut-être utile de faire, c'est non Ceea ce este util să facem este nu numai să introducem această inițiativă, ci să vă informăm și despre starea lucrărilor și evoluțiile prevăzute uh, în aplicarea sa. Această inițiativă a fost anunțată de președintele Barroso în discursul său în fața Parlamentului European în octombrie și am uh, prezentat-o în decembrie. Ea corespunde, fără îndoială, unei urgențe politice și sociale legate de remarcarea unei uh, rate uh, foarte mari în rândul tinerilor în statele membre și asta însoțită de caracteristici uh, îngrijorătoare pentru că acest lucru merge în mână cu creșterea semnificativă a proporției tinerilor care nu sunt nici cuprinși în învățământul, uh, în sistemul de învățământ, nici de formare și nici în ocupare și o perenizare a acestui șomaj tinerii uh, în șomaj pe termen lung uh, sunt din ce în ce mai numeroși. Acest, acest anunț făcut de președintele Barroso s-a tradus într-o comunicare prezentată la sfârșitul lunii decembrie de către Comisie și care face obiectul uh, discuției noastre de astăzi. Aceasta a avut un ecou foarte mare atunci când a avut loc reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern la sfârșitul lunii ianuarie. În mod uh, clar, această inițiativă viza uh, adoptarea uh, unor măsuri și inițierea unor uh, acțiuni de urgență în legătură cu o problematică specifică. Desigur, problema ocupării forței de muncă în general are un cadru mult mai larg, uh, și vom reveni la acest lucru. Comisia va reveni la acest lucru prin prezentarea în luna aprilie a ceea ce se numește un pachet uh, ocupare, un ansamblu de documente de lucru și de comunicări care vor aborda uh, chestiunea ocupării într-un cadru mai larg și aici se va insera și această inițiativă legată de prioritatea pe care o reprezintă ocuparea în muncă a tinerilor. E vorba de o inițiativă care identifică patru domenii de acțiune prioritare, și anume remedierea uh, absenței din sistemul de învățământ a tinerilor, uh, acordarea de calificări în funcție de cerințele pieței, promovarea unei uh, oferte de formare în, mijloace, în mediile uh, profesionale, la fața locului, la locul de muncă și o să revin la acest lucru și facilitarea accesului la un prim loc de muncă. Este o inițiativă care are două componente. Primul, prima componentă se adresează statelor membre și a doua comportă un uh, număr de inițiative specifice care revin Uniunii Europene și în special Comisiei pe baza posibilităților bugetale oferite în cadrul exercițiului 2012 uh, de Parlamentul European. În ceea ce privește statele membre, intenția noastră a fost să purtăm un dialog politic cu acestea, în special cu acele state membre unde, din punct de vedere statistic, șomajul a atins cote alarmante, pentru a ajuta aceste state să elaboreze uh, o agenda, s-a vorbit de planuri naționale, care să le permite să urmărească prioritățile indicate în comunicare și, dacă este cazul, acest lucru a fost discutat uh, la sfârșitul uh, temei anterioare, să se utilizeze mai bine fondurile europene disponibile, fie că e vorba de Fondul Social European sau creditele disponibile în cadrul fondurilor de, fondului de coeziune. Această acțiune, această componentă a comunicării a îmbrăcat două forme. Pe de-o parte, constituirea unor echipe, unor grupuri de lucruri care s-au dus în cele opt state membre care au cota cea mai ridicată a șomajului în rândul tinerilor și, pe de altă parte, o serie de întâlniri bilaterale la Bruxelles cu delegații și ă, delegații care vin din ă, cele șapte state membre care se caracterizează printr-o ă, cotă a șomajului în rândul tinerilor mai mare decât media europeană. E vorba de un dialog politic pluridisciplinar. Serviciile Direcției Generale Amploa Uh, ocupare au fost reprezentate, dar și DG Cultură, DG Afaceri Regionale, Afaceri uh, Economice și Financiare, vizând o dublă dimensiune politică pentru punerea în aplicare a instrumentelor politice naționale adecvate și uh, dimensiunea financiară. Aceste întâlniri bilaterale nu au fost decât o etapă într-un proces el uh, își fac simțite efectele astăzi printr-un uh, printr-un uh, proces de informare susținut. Comisia va face un raport la mijlocul perioadei acest uh, raport va fi un document de lucru al serviciilor comisiei. Acest document de lucru va face parte din acest pachet ocupare și, desigur, Parlamentul European și, în deoseb, Comisia noastră uh, le vor cunoaște. Dar e vorba, deci, de un raport uh, interimar care va evalua modul în care a evoluat dialogul cu statele membre și se vor da Uh, câteva date în legătură cu modul în care aceste state membre s-au angajat într-un efort de programare sau reprogramare a creditelor neatribuite încă din cadrul FSE și inițiative menite să favorizeze ocuparea, angajarea tinerilor în formarea comună, uh, în uh, stagii de ucenicie. Uh, simultan, Comisia s-a angajat să pună în aplicare o serie de inițiative. Cadrul de calitate al acestor uh, stagii uh, este o cerere făcută de reprezentanții tinerilor și care este justificată. În acest sens vom purta consultări și acest lucru va fi un element acestui pachet uh, ocupare de care v-am vorbit, care ne va permite să cunoaștem rezultatele acestei consultări și rezultatele unui studiu pe care l-am făcut public pe baza acestora să avem o inițiativă politică pe bază de recomandări înainte de sfârșitul anului garanțiile pentru ocuparea uh, tinerilor, o preocupare uh, puternică a Comisiei, a președintelui Comisiei, susținută de Parlamentul European, care ne-a cerut să avem activități pregătitoare în cadrul aplicării bugetului 2012. Vom iniția Uh, această acțiune uh, pregătitoare și dacă totul merge bine, o să tragem învățămintele politice necesare pentru o inițiativă uh, concretă sub forma unei comunicări, sperăm, înainte de sfârșitul anului. Am vorbit de ucenicie. Este clar că partenerii sociali au un rol esențial în acest domeniu. Ne bucurăm și știu că Patrick Ghisher și Maxim Șaruti vor interveni. Ne bucurăm de punctul de vedere al Comisiei de Inițiativele întreprinse de Business Europe și Federația Europeană a Sindicatelor. Fiecare s-a angajat activ în acest efort colectiv pe plan european însă ne gândim și la planurile naționale. Desigur, vom susține acest uh, efort disponibilizând uh, credite uh, de angajament de la Fondul Social European care să ne permită să susținem programul de tranziție sau de formare la locul de muncă prin stagii de ucenicie în statele membre, plecând de la utilizare optimă a acestor uh, credite de angajament. Apoi, în ceea ce privește susținerea acordată tinerilor pentru a avea acces la antreprenoriat sau o punere la dispoziție uh, de credite de asistență tehnică Uh, în jur de 3 milioane din Fondul Social European ne va permite să susțină o serie de proiecte în statele membre, în plus față de ceea ce se face uh, acum prin uh, instrumentul um, microfinanțare. Aceste inițiative sunt în curs de desfășurare. Comisia a dorit să Uh, fac această comunicare cât se poate de concretă și de operativă. Un raport uh, interimar va fi uh, făcut către Consiliu și Parlament în aprilie și Comisia va face un raport de ansamblu la Consiliul European din iunie și cu acea ocazie acest document va fi pus uh, la dispoziția Parlamentului și uh, la dispoziția Comisiei dumneavoastră. Președinta, mulțumesc pentru această prezentare generală și ajungem acum la cei patru invitați și dau în primul rând cuvântul doamnei Florence Morion de la uh, Asociația uh, Generația Precară. Îi mulțumim pentru prezența sa. Aveți cuvântul. 5 minute. Bonjour. Mulțumesc. În primul rând, vreau să vă reamintesc câteva cifre care ne arată cât de grea este situația în rândul tinerilor. Avem o generație plecare În 2006 aveam 800.000 uh, de, de stagiari, stagiari în Franța. Astăzi avem 1.500.000. Uh, situația este mai critică în alte țări, în Grecia și Spania. Stagiarii reprezintă adevărată industrie, o adevărată armată de rezervă în perioada de criză, care are avantajul de a înlocui adevăratele, uh, adevărații lucrători. Unul dintre patru tineri în Franța sunt uh, șomeri și unul dintre cinci sub pragul de, de, de mm, sărăcie. Iar acest lucru influențează negocierea salariilor. Salariile au scăzut cu 10% în ultimii ani, uh, iar astăzi Uh, iar asta reprezinte 10 puncte pe un PIB de 2 miliarde, 2000 de miliarde, um, iar uh, uh, asta ne face foarte greu să regăsim echilibrul din 92. Pardon. Donc 200 milliards. 200 de miliarde reprezintă de două ori bugetul pentru învățământ la nivel național. Am putea impune mecanisme de control, uh, uh, cum ar fi uh, stagiile, serviciul civic, antreprenoriatul care externalizează prezența tinerilor în întreprindere, dar putea să, să cerem mai multe cotizații din partea întreprinderilor unde proporția de locuri de muncă precare este prea mare. Am putea să avem și o perioadă de carență între între stagii la nivelul întreprinderilor sau să um, a, introducem săptămâna de patru zile, un sistem care este folosit în Germania la IMM-uri. Acesta ar fi interesul economic al întreprinderilor, reducerea uh, duratei uh, medii de, de timpului de lucru cu 20%, precum și scăderea uh, sarcinilor și impozitelor cu 10%, ceea ce ar crea în, în Franța uh, aproape 2 milioane de locuri de muncă. Uh, Consecințele ratei șomajului în rândul tinerilor sunt foarte grave pe termen lung, există o mare presiune asupra forței de muncă, uh, care nu reușește să mențină o creștere stabilă, iar acest uh, sistem ar putea să se prăbușească pur și simplu. De bine, la vârsta mea, uh, mama mea avea două proprietăți și avea trei copii. Iată, a trecut o generație și s-a modificat viața tinerilor. Prioritățile multor tineri în ziua de astăzi sunt reprezentate de o locuință și o slujbă slujbă bună, stabilă. Iar aceste lucruri au influență negativă asupra uh, natalității, fiindcă mulți tineri ca mine nu au posibilitatea de a crește un copil, uh, dar lucrurile sunt încă mai grele. Posibilitatea de uh, călătorie, de pildă, s-a modificat și se creează o prăpastie între uh, o, o minoritate privilegiată și masa săracă a lucrătorilor în situație de precaritate. Uh, Eh, iar acest lucru nu poate să aibă efecte pozitive, nu va duce la creștere economică. Creșterea este doar iluzorie, fiindcă de 50 de ani este eh, în scădere continuă. Acum, eh, în Franța, suntem în plină perioadă electorală și s-a creat o, um, o agenție de notare a partidelor politice, Young and Poor, și ne dăm seama că uh, multe programe, platforme electorale se bazează pe o reîntoarcere a creșterii care este pur și simplu de, uh, iluzorie. Eh, fiindcă între 60 și 69 această creștere a ajuns la 3,7 în anii 90 și apoi ehm, la 1,9% în 90-99 și 1,5% în perioada 2000-2009. Mai mult, nu se poate să mizăm pe această creștere infinită într-o pe o planetă finită. Vă dau un exemplu. În uh, august 2010, Mexicul a înregistrat o scădere a producției de petrol. Un an mai târziu, Uh, prețul barilului de petrol trecea de 125 de dolari pe baril. Deci trebuie să schimbăm modelul de dezvoltare. Dacă uh, nu dorim să scăpăm din mână schimbările climatice, din fericire se poate să există o situație mai bună. Nimic nu este iremediabil. De pildă, putem să investim mai mult în dezvoltarea regenerabilă, care reprezintă un, un, o, o bază de locuri de muncă foarte mare. Să investim în locuințe, în economia uh, energiei și, bineînțeles, în regenerabile. 2000-2009 a fost perioada uh, cea mai caldă înregistrată până acum, iar anul 2010 a fost, a fost anul cel mai, uh, cu temperaturi cel mai ridicate, uh, conform informațiilor de la NASA. Am depășit deja recordul temperaturilor, uh, iar acest lucru cu, uh, cu topirea Ghețarul ar putea uh, să ducă la restrângerea teritorială și la uh, strămutarea a 200 de milioane de oameni. Trebuie să facem ceva pentru a ajuta economiile, uh, econo- economiile europene. Uh, Grecia, iată, este un exemplu negativ, dar putem să, să evităm astfel de situații repetate pe viitor. Uh, avem astfel mecanismul de stabilitate european. În final, uh, vreau să uh, vă uh, cită, să-l citesc pe Edward Bloom. Știm că Roma a fost decimată de barbari care erau întotdeauna beți, murdari, nivelul lor de viață era sub zero, tehnologia lor era absurdă, nu știau nici să scrie, nici să citească și nu aveau niciun fel de cultură. Ce știau să facă acești primitivi? Știau să se bată. Haideți să nu subestimăm niciodată lumea a treia și să nu fim niciodată autosuficienți când vine vorba de barbari. Un grand merci de ce témoignage. Mulțumesc foarte mult pentru această mărturie foarte puternică și pentru acest mesaj foarte clar în ceea ce privește răspunderile noastre și dau acum cuvântul secretarului general al Forumului pentru Tinerent, domnul Giuseppe Porcaro. Cu madame la présidente, je vais parler en anglais. Vă mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi în engleză. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a vorbi în fața dumneavoastră. Forumul nostru a monitorizat și a analizat situația și impactul crizei asupra tinerilor. De fapt, uh, analizează acest impact de la finele anului 2008, atunci când am avut uh, de-a face cu primul șoc major și am uh, observat o înrăutățire a situației tinerilor în întreaga Europa. Lucrul acesta a fost uh, într-un final uh, recunoscut până și de forurile înalte ale instituțiilor europene. Pentru prima dată, Consiliul European a pus acest subiect pe ordinea de zi, a recunoscut că situația tinerilor nu mai este durabilă, nu mai este sustenabilă și acest uh, lucru ne arată clar că abia în momentul în care situația s-a, a devenit alarmantă, instituțiile europene au decis să se ocupe de rezolvarea acestei probleme. Una dintre cele mai importante elemente care este acela că a venit momentul să schimbăm paradigma pe care o folosim atunci când încercăm să găsim soluții pentru criză. Este absolut evident că austeritatea nu este soluția în sine, ci că este nevoie de o metodă integrată de relansare a creșterii economice la nivel european. E nevoie de o metodă integrată care să includă atât politica de ocupare, cât și politica privind învățământul uh, și toate celelalte politici. Iar în acest context, tinerii sunt foarte, foarte importanți. Uh, în al doilea rând, un uh, element foarte important este tocmai uh, a, acea temă care a fost dezbătută cu câteva minute în urmă. Nu vorbim aici despre fonduri noi. Nu vorbim despre o nouă realocare a fondurilor existente, ci, după cum se spunea prea bine, vorbim despre o potențială reprogramare a resurselor existente. Dacă situația tinerilor din Europa a fost uh, atât de importantă încât să devină prioritară, ei bine, noi suntem îngrijorați de faptul că singura soluție la care s-a ajuns a fost reprogramarea și nici măcar reprogramarea obligatorie, pentru că, iată, deciziile sunt lăsate în continuare la nivelul statelor membre. Implementarea, prin urmare, este cât se poate de vagă și ne îngrijorează uh, ceea ce se va întâmpla la uh, nivelul statelor membre. Iar în al treilea rând, noi considerăm că proiectele implementate nu sunt implementate în uh, forma lor uh, cea mai complexă. Nu se pun, nu sunt uh, incluse în acest proces de implementare organizațiile tinerilor, care sunt deosebit de importante pentru atragerea tinerilor. Tocmai de aceea formul, forumul nostru cere Comisiei Europene și stratelor membre să faciliteze accesul organizațiilor pentru tineri la Uh, discuțiile cu privire la proiectele menite a îmbunătăți uh, statele, uh, situația tinerilor. De asemenea, dorim finanțare pentru organizațiile tinerilor. Există anumite state în care această finanțare este asigurată deja, spre exemplu în Finlanda, iar în aceste state s-a dovedit foarte clar că organizațiile tinerilor au un mare impact asupra reducerii șomajului și includerii, incluziunii sociale. Și ajung la al patrulea subiect al prezentării mei, mele, este vorba despre proiectele de, pentru stagiari pe care le salutăm. Însă, forumul nostru, împreună cu o serie de organizații ale societății civile, precum Generația Precară și alte organizații europene, ei bine, noi cerem nu doar a, a, proiecte care să favorizeze uh, aceste sesiuni de formare și uh, acordarea statutului de, de stagiari, ci cerem ca toate aceste proiecte să fie într-adevăr durabile și de calitate. La data de 16 mai vom prezenta proiectele noastre în acest sens în fața Parlamentului European la invitația președintelui Schulz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Patrick Inșer de la ETUC, secretar general adjunct. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru acest prilej eh, de a vă prezenta situația astăzi. Tinerii ar trebui să fie viitorul nostru, ar trebui să reprezinte viitorul nostru, iar să știm că tinerii reprezintă unul dintre grupurile cele mai vulnerabile și reprezintă variabila de ajustare la criză. Vedem asta în rata de șomaj, nivelul de precaritate, s-a spus acest lucru, tranziția între școlarizare și piața de muncă din ce în ce mai lungă, dependența financiară este o consecință, deficientul mă scuzați, provocările demografice și chiar sindicale. Într-adevăr, vreau să vă spun că COS a uh, Uh, primit uh, în mod amestecat această inițiativă. Dar faptul că Comisia abordează această problemă reprezintă un lucru foarte important. Dar așa cum ați spus și dumneavoastră, efectele uh, sunt de 30 până la 80, sunt de, e vorba de 82 de miliarde, dar e vorba de bani care nu vor fi puși la dispoziția noastră. Cum putem să ne închipuim că la că Grecia va putea cofinanța proiecte serioase pentru tineri, dat fiind situația acesteia, dar uh, banii cheltuiți vor reveni uh, către statele membre, ieri. Um, acești bani uh, câteva milioane de euro nu sunt serioși. Ne putem, ne putem pune întrebarea ce vor explica aceste echipe de acțiune guvernelor și cred că ar trebui să avem aici un raport în afară de un raport intermediar, ar fi important ca să, ca aici, în această discuție, să fie implicați tinerii și partenerii sociali. Trebuie să uh, nu, mai, să nu mai închipuim că prin reforme structurale ale, ale uh, pieței muncii vom, rez, re, vom uh, rezolva aceste probleme a șomajului. Tinerii sunt angajați pe salarii de mizerie și nu facem decât să a, băgăm, să ignorăm problema. Trebuie să avem o solidaritate inter, între generații. Aceasta este soluția. Și mai mult, această austeritate oarbă impusă de Comisie e, și Consiliul nu fac decât să adâncească țările mai mult în recesiune, țări cum ar fi Grecia, de pildă. Este foarte clar, deci trebuie să punem la dispoziție mai multe locuri de muncă, locuri de muncă de calitate. Avem nevoie de un New Deal, de un plan de investiții, de o strategie, nu numai pentru creștere, dar și pentru locurile de muncă, fiindcă știm că astăzi creșterea economică nu mai este suficientă de una singură, nu mai creează singură uh, locuri de muncă și uh, ETUC consideră că e nevoie de o disciplină bugetară. Bineînțeles, unele state membre se confruntă cu greutăți, trebuie, avem nevoie de euroobligațiuni, taxa pe tranzacțiile financiare și așa mai departe. Trebuie să avem o ieșire din criză uh, la nivel înalt. Danemarca a fost un exemplu și uh, Germania. Trebuie să ne reamintim uh, faptul că exporturile Germaniei au uh, crescut cu 8% în 2010. 1% a fost moderarea, moderația salarială, fiindcă inovarea, cercetarea, educația au fost uh, puse la mare preț. Iar astăzi liderii politici vorbiți despre competitivitate și ne explică că, despre de China și India, Europa uh, dă înapoi și astfel se, uh, și astfel se justifică reducerea cu 36% a salariilor din Grecia. Doamna președinte, aș putea să vă dau uh, exemplul uh, spuselor dumneavoastră când ați spus că Comisia și Consiliul ar trebui să nu, nu mai dorească să ne transforme pe noi europeni în chinezi. Suntem de acord, trebuie să avem o ieșire cu capul sus din criză. Cum am spus, punerea accentului pe cercetare, inovare și așa mai departe. Uh, Confederația Europeană a Sindicatelor sprijină acest Just uh, Guarantee, această inițiativă și am subscris la carta propusă de formul Tineretului. Tot ce se spune privind de educație, formare, școlarizare, uh, toate acestea sunt elemente pozitive. Vă reamintesc faptul că partenerii sociali în 2010 au semnat un acord uh, în care există un alineat cu privire la tineri și Maxim se va referi la acest lucru. Domnul uh, De Bauer a vorbit despre acest lucru. Într-adevăr, am reușit uh, ca parteneri sociali să ajungem la un acord privind un program uh, de lucru a partenerilor uh, sociali pe 2012-2014, în care șomajul în mare, dar mai ales șomajul în uh, rândul tinerilor, reprezintă una dintre priorități. Acest program de lucru a fost prezentat la um, Congresul Social Tripartit la comun și sperăm că în luna iunie vom începe deja lucrările, fiindcă partenerii sociali pot să aducă o contribuție importantă. Am văzut acest lucru în multe state membre în în Franța, de pildă um, uh, ajutorul dat tinerilor pentru locuințe, lupta împotriva abuzurilor registrate în timpul la nivelul stagiilor, uh, carențele și înregistrate, dar și inspecțiile făcute la locul de muncă. Confederația Europeană a Sindicatelor în această calitate, fiindcă, într-adevăr, trebuie și noi să luăm uh, măsuri uh, responsabile. Vreau să vă spun că la ultimul congres de la Atena, Comitetul Tinerilor a primit drept de vot. Deci acum este complet integrat, uh, implicat în acțiunile noastre, a fost implicat în negocierea programului nostru de lucru, a fost prezent la Congresul Social Tripartit, i s-a cerut o analiză, să-i se dea punctul de vedere vedere privind această inițiativă a oportunităților pentru tineret și, bineînțeles, împreună cu ei vom desfășura uh, campania. Ați văzut deja că aceasta a fost lansată în uh, februarie. Uh, e prea mult, există alternative, locuri de muncă și uh, justiție socială, iar în această campanie vom uh, pune accentul pe uh, condițiile de lucru, de lucru precare și Confederația noastră va lua măsuri și în ceea ce privește organizarea. Conchid, doamnă președinte, spunându-vă că acum câțiva ani uh, m-am întâlnit cu Daniel Cohn-Bendit și apăram împreună moneda euro în Franța și el spunea uh, toți tinerii studenți care um, au făcut era, au avut o bursă Erasmus în Cehia, în Roma, nu știu unde, uh, după ce își vor termina studiile în câțiva ani, vor, își vor cumpăra îngheț satele uh, cu moneda, plătind moneda euro. Aceasta era viziunea sa și acum trebuie să dăm un, ia, să transmitem un mesaj de nădejde, fiindcă, da, trebuie să facem sacrificii, dar avem nevoie de, de luminița de la capătul tunelului iar politicile comisiei după mine merg exact în sens invers. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, iar acum cel din urmă expert, domnul Maxim Ceruti, director pentru afaceri sociale la Business Europe. Aveți cuvântul. Mesdames et messieurs les députés européens, I will also uh, make my intervention in English. Doamna președinte, și eu voi vorbi în engleză. Și dați-mi voie de la bun început să spun că Business Europe este foarte conștientă de situația dificilă în care se află tinerii Business Europe dorește să contribuie la găsirea de soluții care să faciliteze accesul tinerilor pe piața muncii. Problema competențelor devine una dintre marile provocări, atât în Europa cât și la nivel mondial. Vedem că competiția și încercarea de atre- atracți- atragere a talentelor devine din ce în ce mai acerbă. Și în același timp, uh, în Europa avem uh, o scădere a competențelor din pricina tendințelor demografice, dar și din pricina faptului că sistemul nostru, sistemul nostru de învățământ nu creează tocmai acela, acele competențe de care companiile au nevoie. Deci vedem o, o problemă la nivelul competențelor și în același timp ne confruntăm cu marea problemă a celor 24 de milioane de tineri șomeri în Europa și a celor 2 milioane de locuri de muncă disponibile care nu pot fi însă ocupate din pricina absenței competențelor necesare. Și acum să ne întoarcem la tineri. Șomajul este înfiorător. Mai mult de 4,5 de milioane de tineri sunt șomeri în momentul de față. Aceasta este una dintre problemele cele mai presante cu care se Uh, confruntă Europa. Nu este doar o problemă de natură socială, uh, chiar dacă șomajul în rândul, rândul tinerilor duce la, 100, la o pierdere de 100 de milioane de euro pe an, ci, și, uh, ci este și o problemă economică, deoarece această rata șomajului practic compromite Uh, competitivitatea noastră viitoare. Și tocmai de aceea e nevoie de soluții concrete în momentul de față. Dumneavoastră, doamnă președinte, ne-ați cerut soluții concrete. Business Europe a lucrat în sistem de alarmă în ultimele luni, a creat un task force, a adunat o serie de experți care se ocupă de companii și de politicile acestora de recrutare. Acum, uh, problema care se pune sau uh, Uh, ce este necesar uh, e tocmai uh, alinierea sistemului de învățământ cu nevoile companiilor. Task Force-ul nostru a creat un raport pe care vi l-am furnizat, un raport care conține o serie de recomandări concrete adresate Uniunii Europene, dar și statelor membre, asociațiilor angajatorilor și, de asemenea, companiilor. Vedem că există o diversitate de situații. În unele țări, rata șomajului în rândul tinerilor este mare, spre exemplu în Grecia sau în Spania, dar uh, și în alte state europene. Pe de altă parte, însă, e drept că există state în care rata șomajului în rândul tinerilor este scăzută. În Germania, Danemarca, uh, Elveția și această situație se datorează bunului sistem de învățământ. De ce? Pentru că a lucra, a face un, sta, un stagiu la o companie, practic uh, amplifică potențialul uh, tinerilor de a accede pe piața muncii. Noi am încercat, practic, să colectăm tocmai aceste modele de bune practici și să le oferim mai apoi acelor state în care rata șomajului în rândul tinerilor este uh, Uh, ridicată și acele state în care companiile au nevoie de lucrători. Ce poate face Uniunea Europeană? Poate să folosească instrumentele disponibile. Dumneavoastră vorbeați despre fondurile europene. Noi ne gândim în, esen, în esență la Fondul Social European și la Erasmus for All e important ca instituțiile europene să ofere în cadrul acestor fonduri o linie de bugetare tocmai pentru aceste nevoi uh, Uh, care se regăsesc în anumite state membre. Statele membre tocmai care se confruntă cu o mare rată a șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, am constatat că în multe state formarea vocațională, profesională, este prost văzută de opinia publică. Tinerii s-ar putea să nu fie atrași de aceste, aceste unități de învățământ, deoarece nu au încredere nici ei și nici uh, părinții în ele. Ei bine, aceasta este o șansă. Statele membre ar putea coordona împreună cu instituțiile europene lansarea de campanii menite a îmbunătăți vizibilitatea a, și calitatea de asemenea a acestor uh, tipuri de instituții de învățământ. Înainte de a încheia, dați-mi voie să reacționez la cele pe care le-am auzit. Doamna Morion, în special, a făcut o introducere foarte puternică Uh, care ne-a arătat clar situația dificilă în care se află tinerii în momentul de față. Însă, din perspectiva mea, dați-mi voie să vă spun că antreprenoriatul suferă la nivel uh, european. Tinerii nu pot, nu au ocazia de a întreprinde lucruri care să, sau acțiuni care să le îmbunătățească oportunitățile pe viitor. Soluția însă trebuie să rezide la nivel individual. Fiecare în parte trebuie să-și ia responsabilitatea, să-și asume responsabilitatea pentru viitorul său. Iar în acest sens, instituțiile europene trebuie să acționeze. Nu E drept că creșterea economică nu uh, va uh, fi relansată pe viitor. Nu doar situația din Franța este grăitoare. Iată și alte state membre care au reușit într-adevăr să re creeze încrederea în companii și în indivizi, obținând astfel creștere economică. Creșterea economică este de asemenea esențială pentru menținerea standardelor noastre de viață. Business Europe luptă pentru standardele sociale bazate pe uh, solidaritate, dar și pe creștere economică la nivel european. Acum că pierdem uh, creșterea economică, ar trebui să încercăm uh, să facem totul pentru a o relansa. Mulțumesc! Mulțumesc! O să încercăm să optimizăm discuția date fiind uh, constrângerile de timp și o să dau cuvântul celor doi raportori bugetari 2012-2013, mulțumindu-le pentru că se află aici. Această articulare pentru noi este esențială să vedem cum se traduc în fapt uh, prioritățile noastre după care doamnei Turinen le cer tuturor să fie succint și să încerce să construiască uh, o imagine a modului în care Parlamentul trebuie să reacționeze aceste inițiative a Comisiei și uh, situația raportare. Deci, cine dorește, doamna Balzani, poate că dorește să uh, înceapă. Grazie, președinte. grazie a tutti colegi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor care participă la audierea de astăzi. Este o temă fascinantă și, de asemenea, discuția de astăzi este deosebit de importantă, nu doar în, în contextul raportului meu, ci și pentru că este purtată tocmai înainte de apariția, de publicarea proiectului de buget de către Comisie în aprilie. Anul trecut, când am fost uh, raportor pentru negocieri, de la bun început am uh, încercat împreună și subliniez împreună, de ce? Pentru că raportul meu a fost alutat atât în uh, comisii, Comisia pentru Buget cât și în celelalte comisii. Deci, anul trecut am decis împreună să punem problema ocupării în uh, miezul discuției cu privire la bugetul european. Ocuparea era una dintre inițiativele esențiale ale strategiei 2020. Când vorbeam despre o ocupare, nu vorbeam exclusiv despre tineri, dar, din păcate, iată, trăim într-o uh, Europa care îmbătrânește și uh, șomajul afectează, îi afectează atât pe cei în vârstă, ci și, și pe uh, tineri, iar ocuparea este într-adevăr una dintre marele, marile provocări cu care se confruntă Europa în momentul de față și care trebuie să fie câștigată în cazul în care să fie depășită în cazul în care uh, ne dorim ca Europa să rămână competitivă pe viitor. Deci ocuparea reprezenta chintă esența uh, preocupărilor noastre în cadrul negocierilor uh, de anul trecut, negocierilor bugetare. Am încercat ca aceste obiective al noastre și obiectivul ocupare să fie într-adevăr reflectat în uh, alocarea resurselor bugetare. Ne doream ca aceste buget, uh, ca bugetul uh, să fie folosit într-adevăr pentru uh, crearea locurilor de muncă necesare. Uh, din fericire, anul trecut, după multe, multe negocieri, am reușit să obținem creșteri de fonduri pentru anumite pro proiecte esențiale, precum cel ce vizează învățământul pe întreaga durata a vieții. Un uh, program esențial pentru ocupare în rândul uh, vârstnicilor, în rândul tinerilor, un program esențial pentru sistemul de învățământ. De ce? Pentru că acest program ne ajută, practic, să punem degetul pe rană, să punem sare pe rană și să ne ocupăm atât de crearea de noi locuri de muncă, cât și de formarea pe întreaga durată a vieții a lucrătorilor. Am încercat să băgăm în aceeași oală și programul Erasmus. De ce? Pentru că Erasmus ne-ar putea la rândul său ajuta să câștigăm bătălia în uh, domeniul mobilității lucrătorilor și uh, cetățenilor. Deci doream uh, să le oferim cetățenilor europeni posibilitatea de a fi mobili în uh, încercarea lor de a găsi un loc de muncă. Ei bine, într-un final am reușit să obținem fondurile suplimentare pentru aceste programe și Uh, asta din fericire pentru că obiectivele noastre practic uh, coincideam. Cu toții mergeam în aceeași direcție și am descoperit că atât Parlamentul cât și Comisia sunt de acord că această prioritate este într-adevăr una esențială. Haideți uh, însă să trecem la faza sensibilă și anume implementarea bugeta- bugetului. Trebuie să ne asigurăm că liniile bugetare, că proiectele fin- finanțate se vor transforma într-adevăr în proiecte implementate într-o manieră propriu-zisă la locul, la fața locului. Uh, Domnul Lavia, care este raportor pentru uh, 2013, îmi spunea însă că și în cursul acestor noi negocieri problema rămâne aceeași ca și anul trecut, și anume creditele de plată. Bugetul pe care îl negociam eu anul trecut, cel pentru 2012, se confrunta cu tocmai aceast, aceeași problemă cu care se confruntă acum domnul Lavia, și anume, după cum spuneam, creditele de plată. Noi încercăm pe, în cursul negocierilor să obținem un rezultat care să fie votat cu majoritate calificată de către Parlament însă în același timp ne dorim ca bugetul negociat și prioritățile stabilite la nivel bugetar să fie transformate în realitate. Din păcate, iată, de cele mai multe ori sau adeseori se întâmplă ca multe dintre proiectele noastre pilot sau uh, programele stabilite de către noi în cadrul negocierilor să nu fie puse în aplicare, să nu fie implementate din lipsă uh, din lipsa de fonduri. Realocarea poate fi utilă în cazul în care contribuie la flexibilizarea bugetului și uh, uh, la reacția rapidă la urgențe. Însă, dacă se pune, dacă această relocare înseamnă de fapt ignorarea priorităților stabilite de către Parlamentul European, ei, problema devine spinoasă. De ce? Pentru că această realocare poate transforma proiectele pe care le-am decis noi <laughs> în proiecte care nu pot fi puse în aplicare. Prin urmare, programele învățământul pe întreaga durata vieții și programul Erasmus au fost considerate de către noi a fi priorități. Noi considerăm că aceste proiecte vor uh, uh, deveni practice și că vor duce la folosirea, într-adevăr, a liniilor bugetare alocate. Noi doream ca absolut tot ceea ce am plănuit în anul 2012, pentru 2012 să fie pus în aplicare, dar iată că nu s-a întâmplat. Îi dăm cuvântul domnului uh, Lavia. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneam și eu uh, cu câteva minute în urmă și după cum a spus doamna Balzani, datorită Parlamentului European, Comisia a decis să includă tinerii printre prioritățile sale. Într-o perioadă de criză, trebuie să folosim absolut toate resursele disponibile într-o manieră cât mai eficientă. Trebuie să Sporim de asemenea eficiența cheltuielilor. Iar programele care au uh, generat valoarea adăugată ar trebui să fie prioritare. În 2011 am crescut investițiile în generația tânără. De ce? Pentru că suntem conștienți de provocările cu care această generație se confruntă acum și suntem de părere că fondurile europene pot genera o creștere uh, economică și pot contribui la uh, combaterea șomajului în rândul tinerilor. În calitate de raportor pentru bugetul pe 2013, 2012, vă asigur că Parlamentul European va promova în continuare programele de formare, va continua să ceară investiții în cercetare și dezvoltare și în crearea de locuri de muncă pentru tineri. La Strasburg am adoptat uh, liniile directoare, orientările generale pentru bugetul pe 2013 și din nou și din nou am spus că trebuie să uh, să uh, ne aplicăm atenția asupra găsirii soluțiilor necesare pentru combaterea ratei șomajului în rândul tinerilor. De ce? Pentru că tinerii vor contribui la uh, relansarea economică a Europei. Uh, statisticile pe care le avem la dispoziție sunt alarmante. 7% dintre tineri tinerii cu o vârstă sub 20 de ani nu lucrează și nu studiază. Uh, Există state în care rata șomajului în rândul tinerilor este de 40%. Parlamentul a cerut în marea sa majoritate Comisiei să se asigure că bugetul prezentat pe 25 aprilie va folosi într-adevăr resursa reprezentată de tineri. Va fi, uh, bugetul va oferi posibilități pe piața muncii tocmai tinerilor. Le va oferi, de asemenea, uh, programe de formare menite a ajuta să intre pe piața muncii. De ce? Pentru că tinerii sunt esențiali pentru competitivitatea, pentru garantarea competitivității economiei și uh, companiilor europene pe viitor. Acestea sunt priorita- prioritățile noastre bugetare. În același timp, însă, nu trebuie să uităm de uh, perspectivele financiare de după 2014, pentru perioada de după 2014. Suntem uh, într-o perioadă de negociere uh, a perspectivelor financiare pe 2014-2020. Există o, comisie specială care se ocupă tocmai de aceste probleme, o comisie a Parlamentului European și anume Comisia Șure, Șur, care a pus uh, accent pe programele de formare a tinerilor, pe programele de mobilitate și pe, pe programele de adaptare a competențelor cu cererile pe uh, Uh, pe piața muncii. Acestea sunt elementele esențiale ale strategiei 2000 UE 2020. Doamna Balzani vorbea despre programele Erasmus, Youth in uh, Action și de asemenea despre programul cu privire la învățământul pe întreaga durată a vieții. Ei bine, toate aceste programe trebuie să fie menținute și stimulate în cadrul negocierilor noastre pentru următorul cadru uh, financiar multianual. Trebuie să ne asigurăm că acțiunile comisiei sunt într-adevăr uh, cele pe care le-am cerut uh, din nou și din nou în trecut. Trebuie să fie măsuri integrate care să promoveze activitatea tinerilor. Asta pentru că dacă nu putem reacționa la o asemenea problemă uh, serioasă, uh, înseamnă că e clar uh, creșterea noastră economică va fi compromisă. Mulțumesc foarte mult și dau uh, cuvântul doamnei Tiurinen, care este raportarea noastră la raportul de inițiativă. Doamna Tiurinen. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc oaspeților, mulțumesc uh, comisiei. Uh, că a a avut această inițiativă. Cred că șomajul în rândul tinerilor constituie o uh, preocupare de multă vreme a acestui comisii și numai uh, recent acest lucru a ajuns în centrul uh, dezbaterii politicii și acest lucru este un pas important înainte. Există atenție dată acestui subiect și acum a venit timpul să transpunem în fapt și să existe bani <laughs> pentru asta. Trebuie să fiu uh, cinstită și în legătură cu domeniul de aplicare al acestei inițiative. Din perspectiva mea putem să mergem mai departe. E clar, nu poți să corectezi uh, totul și să stabilești totul. Există și o responsabilitate a uh, statelor membre, dar trebuie să meargă mai departe și acest lucru trebuie să uh, ne dăm seama de acest lucru. Consiliul European din ianuarie a abordat acest lucru. Avem uh, și noi cifre publicate anul trecut. Tinerii din Europa sunt tot mai uh, frustrați și au pierdut încrederea în politică ca atare și cred că acest lucru trebuie luat foarte în serios. Patru elemente aș vrea să uh, reprezint toți cei care sunt preocupați de șomajul în rândul tinerilor în această sală trebuie să discute politicile economice. Direcțiile generale și comisia trebuie să discute cu colegii de la ECFIN sau din alte structuri în legătură cu politicile economice uh, trebuie să avem în vedere uh, nu numai latura um, uh, ofertei, ci și a cererii. Oportunitățile depind uh, de uh, politicile economice și trebuie să realizăm acest lucru. Iată de ce trebuie să ne implicăm mai mult, chiar și în uh, ceea ce privește această comisie să vedem care sunt beneficiile, să se creeze noi locuri de muncă, nu peste 15 ani, ci anul acesta. În al doilea rând, garanția tineretului. Mulțumesc că uh, uh, Comisiei că a preluat uh, punctul din raportul meu că este nevoie de o, o garanție pentru tineretul european. Cele două instituții, instituții trebuie să facă uh, mai multe presiuni asupra Consiliului, asupra Consiliului de Ministri și a șefilor de stat și de guvern. Sigur, vor spune, da, ă, ne vom asigura ca ă, tineretul după ce termină școala să nu rămână fără un loc ă, de muncă mai mult de câteva luni. Asta s-a spus în concluzii, dar am văzut ce se întâmplă. Sunt 5,5 milioane de tineri eh, șomeri. E nevoie de o campanie pentru asta și cred că trebuie să ne alăturăm acestei campanii. În al treilea rând, acest lucru nu se regăsește în raportul meu, dar vreau să spun acest lucru. Cred că trebuie să eh, punem în discuții instrumentele cele mai puternice astăzi sunt noile Uh, politici economice și nou, noile uh, regimuri economice din uh, semestrul european. Șomajul în rândul tinerilor trebuie să-și regăsească locul acolo și cred că trebuie să existe o componentă, o țintă șomajul în rândul tinerilor în strategia 2020. Al patrulea punct reprezintă Carta Uh, pentru stagii de calitate. Este un element esențial. Uh, sunt de acord cu generațion precar, faptul că tinerii uh, constituie o forță de muncă fără drepturi care sunt utilizate în scopuri greșite în această criză. Tinerii pot să fie foarte uh, utili, lucrurile însă trebuie bine reglementate și trebuie să luptăm pentru acest lucru. Uh, E nevoie uh, mai mult de un document de lucru din partea Comisiei. Uh, trebuie să găsim acest lucru în niște concluzii ale Consiliului sau într-un comunicat uh, și cât mai repede cu putință. Aș conchide că acest lucru ceea ce se face este bine, dar nu este suficient. Avem nevoie de inițiative, trebuie să le punem în aplicare, să le finanțăm și asta pentru a face o corelare cu ceea ce au spus raportorii noștri pentru buget. Și o întrebare, nu știu dacă veți putea răspunde, domnului Lavia, cât vă așteptați că veți putea, cu cât veți uh, spori bugetul pentru tineri? Știu că sunt uh, diferite uh, capitole bugetare, uh, învățarea permanentă și alte astfel de linii bugetare, însă aveți în vedere o creștere a fondurilor alocate pentru tineret și dacă da, cât va fi această creștere. Iar comisiei, nu știu dacă puteți să răspundeți, grupurile de intervenție, task force-urile încearcă să realoce fonduri Ă, mă bucură faptul că abordarea fondurilor ă, este una activă, dar de unde se vor lua banii? Pentru că nu sunt ă, bani din alte surse. Și în al doilea rând vor exista și recomandări de politică din partea acestor grupuri de intervenție, pentru că este interesant. Nu știu dacă puteți spune în ce direcție vor merge acestea. Domnul Gutierrez, doamna Angelini după aceea. Domnul Priton. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu sunt la fel de optimist ca unii dintre colegii care au luat cuvântul mai devreme. De când am început să discutăm despre șomajul în rândul tinerilor, pentru prima oară cel puțin, vedem niște obiective și metode concrete în care încearcă să corecteze acest uh, fenomen, însă nu există o ambiție suficientă și o claritate a dezbaterii. Ceea ce trebuie să spunem este că am uh, început foarte târziu. Vorbim despre această problemă și între fapte și Uh, uh, vorbe, tinerii uh, se găsesc în situații imposibile. Această dezbatere are loc acum în Parlamentul European și cred că această dezbatere vine foarte târziu. Este adevărat că mai întâi criza și situația economică pe care o trăim uh, face ca lucrurile să aibă o notă dramatică și mai pronunțată. Șomajul în rândul tinerilor este de două ori mai mare decât rata generală a șomajului. De asemenea, în fiecare an oamenii sunt uh, uh supuși uh, uh, unor situații uh, tot mai uh, dramatice fiind șomeri. S-a spus că e nevoie să facem ceva pentru uh, a combate șomajul în rândul tinerilor, dar în uh, documentul Comisiei nu se spune nimic despre locuri de muncă de calitate pentru tineri da, în ceea ce privește formarea există un numitor comun, așa cum a spus reprezentantul Comisiei, că există această uh, tendință ca tinerii să uh, își termine studiile mai devreme și rămâne un decalaj mai mare până în momentul în care reușesc să-și găsească o, o slujbă. Uh, vorbim de inserția lor pe piața muncii, dar și condițiile în care se angajează, uh, care vor fi salariile lor, care vor fi asigurările sociale pe care le plătesc și ce vor primi în momentul în care uh, sunt uh, concediați. Trebuie să beneficieze de locuri de muncă decente. Sigur, mesajul este că nu orice loc de muncă este suficient de bun trebuie să transmitem mesajul că tinerii nu trebuie să fie puși în situația de a alege între drepturile lor și un loc de muncă. Bugetul uh, european, uh, fondurile europene nu trebuie să financeze orice uh, loc de muncă de tip vechi uh, cu orice uh, preț cred că Comisia și grupul de exper experți nu au fost suficienți de clari la ce se referă în mod concret. Doamna Turinen a întrebat dacă sunt uh, impuse condiții celor șase sau șapte uh, țări unde cota șomajului este foarte ridicată. Toate aceste țări Uh, totul acestor țări s-a spus că trebuie să își revizuiască modul în care funcționează uh, piața muncii. Sunt de acord cu acest lucru. Sigur, locurile de muncă se creează atunci când există creștere uh, economică. Trebuie să avem însă în vedere uh, calitatea acestor locuri de muncă și vreau să ni se spună dacă sunt impuse și condiții politice în aceste discuții pe care le poartă. populația din țările implicate nu este ținută la curent în legătură cu discuțiile uh, între autorități și uh, comisie. În ceea ce privește bursele, sunt de acord cu ceea ce a spus reprezentanta generației precar. Trebuie să facem ceva. Tinerii care au fost uh, formați uh, pe bani publici pot doar uh, să se alăture pieței muncii în stagii am fost obligați să plătim contribuții tot uh, mai uh, mari pentru o pensie decentă. Însă condițiile în care oamenii lucrează uh, s-au înrăutățit din punct de vedere al sănătății lor. Cred că nu putem uh, să acceptăm această uh, situație. Doamna Angerini și apoi domnul Cercas. Vă rog să fiți cât se poate de succinți. Doamna Angerini. Grazie Presidente, soprattutto per l'impegno. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, mai ales uh, pentru angajamentul dumneavoastră și angajamentul întregii comisii eh, în ceea ce privește acest subiect pe care asupra căruia se aplacă cu foarte multă atenție. Comisia a acționat rapid eh, în ceea ce privește intenția să dea înainta o întrebare orală comisiei. După anunțul Consiliului de pe 30 ianuarie, a solicitării de clarificare din partea Comisiei despre modul în care se, se vor reprograma cele 3 miliarde de uh, euro necheltuiți pentru uh, sprijinirea tinerilor. Să sperăm că vom colabora, așa cum ați spus la început, în continuare. Trebuie să ne asigurăm uh, că rolul de frunte la nivel decizionar și legislativ va fi păstrat și că noi uh, vom fi implicați în procesul decizionar. Parlamentul European trebuie să coopereze cu Comisia, dar în egală măsură este important să monitorizeze și ce se întâmplă în Consiliu, în statele membre. Mă refer acum la acest grup de lucru task force care aduce la oaltă opt țări cu rate ale șomajului uh, în rândul tinerilor foarte ridicate, dar în egală măsură este interesant să vedem ce se întâmplă la mes, la masa rotundă a celorlalte șapte țări unde uh, situația este gravă. Este important să implicăm asociațiile companiilor, uh, angajatorii, uh, avem nevoie de consultări care să implice, care să aducă la o altă factor implicat, dar este important să se facă auzit glasul tinerilor. Organizațiile de tineri. trebuie să fie implicate și ele în procesul decizionar. Aș dori să adresez o întrebare comisiei. Se vorbea despre consultări. Eu înțeleg foarte clar dacă aceste consultări s-au terminat sau dacă sunt în desfășurare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Comisia vă va răspunde. Acum are domnul Sercas cuvântul, după care domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, vreau să urez bun venit oaspeților noștri în această dimineață. Nu pot să adresez întrebări tuturor, astfel încât uh, o să mă concentrez doar asupra Comisiei Europene, care doresc să adresez două întrebări pe care doresc să le explic. În primul rând, grupul meu, Socialist Democrații, dorește să să știe Uh, să știe ce s-a întâmplat în aceste șapte sau opt țări, cu cine s-au întâlnit, ce li s-a spus, ce s-a spus comisiei și am dorit să primim aceste informații în scris. Și nu jumătăți de măsură. Parlamentul European trebuie să fie implicat cu totul în acest Uh, proces și nu se privească doar de pe o parte, este un proces politic, nu tehnic. Uh, vrem să fim implicați, trebuia să fim implicați încă din capul locului, nu uh, să prindem trenul din mers pe la jumătatea călătoriei. Dorim informații în scris, cu cine v-ați întâlnit în aceste țări și ce v-ați spus. Probabil că s-au trimis și documente țărilor respective, iar Parlamentul European are dreptul să știe, ă, să cunoască aceste informații și noi dorim să ne exercităm acest drept de a cunoaște informațiile privind ă, sfaturile ă, pe care le-a dat acestei țări. În al doilea rând, comisia este dispusă de dată de destulă flexibilitate și să își modifice ideile în lumina acestui exercițiu sau uh, este vorba doar de o cosmetizare. Este limpede că uh, sunt, există două lumi diferite lumea companiilor, dacă vreți, care sunt aproape de comisie și lumea reală. Comisia este gata să se schimbe, este gata să se schimbe când cineva spune șapte milioane de oameni în uh, Europa care nu, nu sunt în câmpul muncii, nu sunt uh, în uh, sistemul de învățământ, nu sunt în școlarizare și se cheltuiesc 3 milioane pe un studiu uh, pentru tineri și 4 milioane pentru IMM-uri, am putut să dăm banii pur și simplu fiecărui tânăr câte un euro. Problema este atât de gravă și soluțiile oferite sunt atât de, de proaste încât este inacceptabil. Vorbesc despre dialogul cu statele membre, membre și după aceea recomandări după încheierea dialogului și spuneți că uh, vor exista măsuri pregătitoare și că tinerii vor uh, și că veți veți uh, concluziile de pe urma acestor informații strânse și vei face recomandări. As 3 milioane de euro au fost, uh, sunt bani destinați tinerilor întreprinzători. Milioane de europeni uh, au impresia că sunt numai vorbe goale, dat fiind tragedie care se întâmplă. Acesta nu este o, o răceală pe care o vindești cu aspirină, e pneumonie și avem nevoie de mai mult decât vorbe. Nu putem să, să tratăm problema cu, numai cu recomandări. E vorba, e vorba de bani. Dar, la ora actuală, oamenilor nu li se permite să majoreze participarea publică, fiindcă sunt obligați să reducă toate programele sociale. Haide, mai, mult, mai puține sfaturi și mai mult ajutor real din partea Comisiei, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Das anschließen, was... Cred că nu pot fi decât de acord cu tine, Alessandro. Trebuie să ne asigurăm că nu inventăm doar noi uh, titluri, ci uh, că și înțelegem ce se ascunde în spatele acestor uh, titluri. Ar trebui să, să ne gândim tocmai la acest context, la fond. Vreau să întreb pe experți în în ce măsură sau cum înțeleg linia de demarcație între diferitele programe tinerii. Uh, avem, pe de o parte, programul pentru învățământ pe întreaga durata vieței, vieții, avem uh, programul uh, uh, Erasmus pe de altă parte și în ce măsură aceste programe diferite sunt într-adevăr înțelese în întreaga lor complexitate de către tineri. Poate că mi-ați putea răspunde în, uh, în scris, dacă nu astăzi. Și în al doilea rând, mă întreb în ce măsură garanția acordată Uh, la nivel european tinerilor ar putea, într-adevăr, implementată, pusă în aplicare într-o manieră reală. Cum ne-am putea a, asigura ca tin, uh, tinerii, uh, că tinerii care nu au un loc de muncă timp de patru ani să primească un loc de muncă în care să se formeze? Cum putem pune în realitate, în, în practică, toate cele înscrise în acest act? În ceea ce privește fondurile sociale europene, uh, E drept, după cum spunea reprezentantul Forumului uh, pentru Tineri, uh, e important așadar ca fondurile europene să nu fie pur și simplu alocate, ci să fie și folosite într-o manieră practică. În ce măsură fondurile sociale europene, europene pot fi într-adevăr folosite la nivelul statelor membre pentru limitarea a abandonului ș- uh, școlar. Cum am putea, într-adevăr, prin aceste fonduri să, ne asigur, să le oferim uh, cetățenilor măcar o speranță de viitor? Cum le-am, le am putea implica, practic, în rezolvarea soluției pe tineri, prin intermediul acestor uh, uh, fonduri? Cum le-am arătat, cum reușim să le arătăm tinerilor că le că încercăm într-adevăr să le oferim oportunități de viitor. Au fost, uh, au fost întrebări, mai multe întrebări, prin urmare poate că ne-ați putea răspunde în scris. Noi uh, la comisia asta ne dorim întotdeauna rezultate, rezultate practice pe care să le putem cuantifica. Sper că lucrul acesta se va întâmpla și în cazul de față. Mm, Mulțumesc foarte mult. Două lucruri, dacă îmi permiteți după care dau cuvântul uh, invitațiilor noștri de două minute fiecare. În primul rând, În această după-amiază vom discuta cu Troica și uh, vom putea relua unele dintre întrebările adresate aici pentru ei. În ceea ce privește strategia Comisiei Europene și majoritatea de la Consiliu, se comite o greșeală dublă. În primul rând, se vorbește în continuare despre creștere economică ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dumneavoastră, doamnă, ați spus, uh, ați vorbit despre cifrele creșterii economice în uh, perioadele anterioare. Creșterea economică scade. În China, creșterea economică este mai importantă decât aici, dar nu înseamnă că noi putem să imităm pe chinezi. Bun, putem să vrem să îmbunătățim uh, competitivitatea, dar dacă Uh, nu facem acest lucru cum trebuie, nu facem decât să lăsăm acces ușor unor surse de investiții, unor întreprinderi care oricum își vor externaliza producția. Deci trebuie să ne folosim de instrumentul tratatului de la Lisabona, care la articolul 9, repet acest lucru, uh, dar trebuie repetat acest lucru. Acest uh, articol ne permite să îmbunătățim folosirea instrumentelor de politici europene în sprijinul uh, ocupării forței de muncă și a chestiunilor sociale. Iar acest lucru nu este folosit, nu se face niciodată. Inclusiv la articolul 1 a acestui proiect de tratat care trebuie renegociat, creșterea economică este percepută ca uh, Uh, ce rămâne după toate măsurile de austeritate și așa mai departe, care nu țin niciodată cont de uh, politicile de învățământ și de educație care ar trebui să iasă de pe una contabilității pactului de stabilitate. Această logică, acest raționament ne duce în situația în care suntem, fiindcă chiar uh, în perioada anterioară am avut rate de creștere, spuneam că uh, cu 2% reușim să generăm locuri de muncă, dar Iată ce s-a întâmplat cu previziunile de prognoză de creștere a Comisiei. În, zeci, în următorii 10 ani nu se vorbește despre o creștere de 2%, nici nicăieri. Deci, haideți să ne răspundeți, vă rog, la această întrebare. Cum se creează locuri de muncă pentru tineri cu o creștere economică de sub 2%? Și chiar cu 2%. Perioadele anterioare ne-au arătat că nu e suficient a, uh, acest procent. Și încă un lucru. Uh, pro, mm, provocările, printre provocările Uniunii Europene, principalul este capacitatea noastră de inovare. Nu pentru a imita pe chinezi, ci pentru a rămâne un spațiu de competitivitate, acest cuvânt atât de frumos pe buzele tuturor. Și ce ne garantează cel mai bine punerea în aplicare a unei strategii de inovare decât tinerii în uh, integrați în câmpul muncii. Nu, nu bătrânii inovează, ci tinerii. Uh, îmi pare rău că revin la aceste aspecte fundamentale, dar câteodată am impresia că aici uh, nu mai vorbe goale, vorbim despre ce am putea face, dar plecăm de la premise greșite. Atunci uh, o luăm în direcție greșită și soluțiile sunt greșite. Bun, uh, raportul de la buget, dacă pot acum pe scurt, 30 de secunde. 30 de secunde. Din păcate, amândoi trebuie să plecăm, fiindcă avem o reuniune cu premierul, cu ministrul britanic. Dar vreau să-i răspund doamnei Turunen, care întreba ce resurse avem pentru aceste programe specifice care au ca scop uh, sprijinirea tinerilor și integrarea lor în câmpul muncii. E limpede că, în primul rând, pe 25 aprilie vom vedea ce propuneri face, ce propuneri face Comisia. Și vom vedea atunci cum uh, se va cum va fi afectat cadrul general. Vom, va trebui să, vede, să vedem care sunt jatele de absorpție a linilor bugetare. În acea propunere va trebui să ne identificăm prioritățile așa cum am făcut și anul trecut și înainte. Uh, am uh, depășit proiectul de buget al Comisiei foarte mult pentru multe linii bugetare atunci care reprezentau priorități pentru noi, cum ar fi uh, învățământul continuu, Erasmus, uh, programul pentru sprijinul IMM-urilor. Deci am majorat bugetul acolo și anul acesta vom încerca să ne concentrăm eforturile pe aceleași direcții pentru a putea pune la dispoziție resurse maxime pentru acele proiecte care sunt priorități pentru bugetul nostru. Aproape 30 de secunde. Dau acum din nou cuvântul oaspeților noștri și o să încep invers cu domnul Ceruti și să știți că pornesc cronometrul. Două minute. Madame la Présidente, merci. Doamna președinte, mulțumesc. O să fiu succint. Reacționând la ceea ce s-a discutat, ceea ce vreau să spun este că, potrivit nou, Tinerii sunt uh, primii, uh, primele victime ale pieței muncii din Europa și cred că este important uh, nivelul european este format din diferite instituții ale pieței muncii. Pe lângă ceea ce am inclus în lucrarea noastră creând oportunități pentru tineri, cred că toate formele de uh, Uh, ocupare, toate contractele trebuie să încurajeze angajatorii să angajeze tineri. Ați vorbit despre importanța de a ne concentra asupra căii cea mai, cele mai bune pentru uh, creșterea uh, viitoare. Inovarea este o cheie, apoi capacitatea de formare și de accesare a noilor pieții sunt uh, esențiale. Însă, în plus, Cred că pentru a asigura solidaritatea între generații, un obiectiv care a fost menționat și care cred că este un obiectiv viabil, trebuie să acceptăm la toate nivelurile faptul că sistemele sociale trebuie să fie adaptate schimbărilor economice și sociale. Aceste schimbări sunt în curs și cred că sistemul va fi uh, uh durabil numai dacă nu împiedicăm astfel de modificări care uh, se petrec uh, acum. Cred că deschiderea la schimbare ne va da și soluții. Mulțumesc! Vom uh, pregăti o uh, poziție uh, ca răspuns la inițiativa Comisiei, o rezoluție care va fi votată de Parlamentul European. Deci vor exista puncte uh, Uh, unde vom ține cont uh, de poziția dumneavoastră. Deci uh, acest lucru poate fi util. Patrick Itcher, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Patru puncte. Nu mișcarea uh, sindicală, ci uh, Forumul Economic Mondial uh, de la Davos uh, urmăresc competitivitatea. Și țările cele mai competitive sunt țările nordice, cu cele mai înalte salarii, cu o prezență marcantă a sindicatelor. Apoi, flexibilitatea nu crește, nu creează locuri de muncă și cred că trebuie să lucrăm mai mult aici. Diferența între situația din Europa și America este că în America există un al treilea plan de redresare Apoi, ideea de sub uh, obiective subținte la strategia 2020, uh, să concretizăm o serie de obiective. 4. Sigur, Parlamentul trebuie consultat, însă aș vrea ca și partenerii sociali în fiecare stat membru uh, să fie consultați, tinerii să fie consultați în legătură cu acest tip de acțiuni. grupurile de intervenție vor merge în fiecare stat membru și noi împreună cu Comisia pentru Tineri din cadrul Confederației uh, vom veghea la toate aceste aspecte. Mulțumesc, uh, Giuseppe Porcaro. Mulțumesc. Aș vrea să repet câteva lucruri care au fost spuse aici, care sunt foarte importante pentru noi. În primul rând, faptul că nu putem să abordăm chestiuni de ocupare dacă nu discutăm rolul dezvoltării, apoi, în al doilea rând, garanția pentru tineri ar trebui să fie să existe pentru toți tineri. E foarte bine că se inițiază acest instrument. În al treilea rând, comunicarea Comisiei ar trebui să fie urmată de discuții în legătură cu uh, rețelele de securitate socială la nivelul Europei și, nu în ultimul rând, s-a menționat deja, cred că avem nevoie de un nou deal pentru tinerii din Europa. Ceva mai ambițios decât un simplu pachet de reprogramare a fondurilor existente deja. Trebuie să ne gândim, să ne punem la oaltă forțele, să uh, acționăm ca un uh, think tank. Uh, trebuie să uh, ne schimbăm poziția, să avem o propunere nouă care să meargă în toate direcțiile și tinerii să se afle în centrul ei pentru anii ce urmează. Mulțumesc foarte mult. Florence Morion. O ocazie să uh, reacționați la această propunere uh, garanția pentru tineri. Două minute. Ceea ce mi se pare interesant este crearea unui uh, venit minim, pentru că există un decalaj important între țări. Știu că ratele sunt uh, foarte diferite și în unele țări nu există un venit uh, minim. Cred că dincolo de șomaj trebuie să garantăm un venit minim care este vital pentru tineri. Aș vrea să revin la conștientizarea tot mai uh, mare în ultimile ani. Toată lumea a observat că au apărut noi forme de protest, de contest, tare, inclusiv uh, mișcări cu un caracter uh, subteran mai pronunțat lucruri care scapă autorităților statale. Acest lucru se petrece în toată Europa și este important ca Europa să însoțească această conștientizare tot mai, la scară tot mai uh, largă cu măsuri democratice. aceste mișcări uh, pun sub semnul întrebării sistemul economic și pentru uh, Cred că este urgent să dăm o nouă dinamică tineretului și să însoțim acest elan democratic uh, real pe care îl constatăm uh, pe străzi. Mulțumesc foarte mult! Un mesaj pe care vreau să-l transmit ca femeie. Uh, mi-am dat seama că cea mai bună uh, modalitate de a apăra drepturile femeilor este să lași femeile să se ocupe de acest lucru, la fel și în cazul tinerilor. Dau cuvântul Comisiei pentru două minute. Este, uh, avem aici de-a face cu șanse legale, nu? Si. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru generozitate. S-au adresat foarte multe întrebări. răspund telegrafic, ceea ce privește prioritățile uh, Uh, spuse de doamna Turne în apărarea globală. Da, bineînțeles, poate n-am exprimat destul de limpede acest lucru în prezentarea mea, dar dacă vorbim de pildă de uh, politica ocupării și politica socială, aceasta face parte dintr-o agendă mai amplă pe care încercăm să o punem în aplicare prin propunerile și documentele pe care le vom prezenta uh, în luna aprilie. Eu, unul, cred că trebuie să nu ne îndreptăm către un raționament de grup țintă privilegiat despre care s-a vorbit în uh, unele rânduri uh, tinerii uh, și lucrătorii în vârstă, active aging, îmbătrânirea activă. Bun, avem uh, nevoie de aceste politici sociale și uh, toate într-un în cadrul unei agende politice mai mare care să aducă la o altă politică a mediului înconjur, um, um, ocupării forței de muncă, economică și așa mai departe. Am uitat să vă spun că Comisia a anunțat și faptul că rezultatele acestei inițiative vor, uh, se vor baza foarte clar pe, pe semestrul european și că unul dintre rezultatele cele mai vizibile sau adresat această întrebare. Este vorba de formularea unor recomandări care vor fi eventual adresate statelor membre care, din păcate, au fost identificate ca fiind state membre care se confruntă cu probleme în ceea ce privește obiectivele de reducere a șomajului în rândul tinerilor și de a readucerii tinerilor în câmpul muncii. În ceea ce privește informarea, nu sunt, nu sunt aici probleme. Doar că, deocamdată, așa cum v-am spus, avem un dialog constant cu statele membre vizate și repet că avem o structură raport interimar, raport final. Noi suntem gata să vă oferim uh, informații în mod constant, Comisiei noastră, domnule președinte, fiindcă, încă o dată vă spun, uh, nu există nicio problemă la nivel transparenței. Și adaug aici un lucru, pentru că s-a spus, s-a vorbit acest lucru, că cu statele membre ne-am întâlnit cu parteneri sociali care participau la acest dialog, uh, s-au întâlnit serviciile Comisiei, discuții cu autoritățile naționale. Iar apoi, în ceea ce privește chestiunile mai specifice, de ce să avem un document de consultare cu privire la Carta Calității pentru Stagii? Doamna președinte, îl întrerupe. Vă rog să uh, vorbim engleză de acum încolo. Uh, le mulțumim interpreților care au uh, rămas alături de noi până acum. Îmi cer scuze uh, că a trebuit să începem mai târziu și au rămas până la ora aceasta cu noi. Minut.